Um, Roberta Mazzola not here yet, though. She, never mind. Um, thank you very much for coming back this afternoon. This... Ne revenim. Este vorba de al treilea schimb de opinii în legătură cu cadrul juridic al Uniunii în legătură cu sancțiuni, încălcările dispozițiilor vamale și sancțiunile aferente. Raportoarea este Caia Calas. Și îi dau cuvântul acum direct doamnei Caia Calas pentru a vă prezenta acest raport. Vă mulțumesc! Se pare că nu este subiectul cel mai popular al zilei, Așadar, în primul rând, am avut prima întâlnire a raportorilor din umbră ieri pentru a demara discuțiile pe acest uh, dosar și cred că cu toții suntem de acord că există este nevoie de o unificare a regulilor, însă suntem și de acord cu toții că comis, bun, propunerea comisiei trebuie îmbunătățită în, um, în multe Uh, feluri și suntem, ne bucurăm că Comisia este dispusă să conlucreze constructiv cu noi. Obiectivul este ca întreprinderile să înțeleagă cum să respecte mai bine regulile pentru ca sistemul să ducă la mai puține încălcări și nu la mai multe. Sancțiunile sunt un sunt o măsură de ultim resort atunci când eh, vorbim despre o încălcare, însă uneori sunt necesare. Comportamentul fraudulent reprezintă în continuare un caz minoritar și există o diferență între cineva care face, o, comite o eroare din, în mod eh, accidental și altcineva care încalcă în cunoștință de cauză regulile. Există și uh, uh, o responsabilitate, așadar trebuie um, dovedită neglijența în timpul erorilor, pentru că există preocupări majore legate de prezumția de nevinovăție aici. Așadar, este foarte important să nu intrăm în conflict cu principiile de bază ale prezumției de nevinovăție. Există și circumstanțe agravante și atenuante Uh, apare doar un singur aliniat în acest sens în propunere și eu cred că trebuie să separăm circunstanțele atenuante de cele agravante. Așadar, trebuie să urmărim fiecare caz și posibilitățile de dezvăluiri voluntare și posibilitățile de rambursare ale prejudiciului, în special pentru IMM-urile care nu pot să suporte costurile unui litigiu. După aceea, în ceea ce privește consecințele financiare ale încălcărilor, și aș prefera ca nivelul sancțiunii să, se, să fie proporțional cu consecințele financiare și, de asemenea, să fie uh, în legătură cu suma uh, care a fost uh, neplătită și nu uh, să, fie, să nu fie proporțională cu valoarea bunurilor. De, trebuie să examinăm și modalitățile de rezoluție care sunt, care există în statele membre. Trebuie să clarificăm diferența între sancțiunile penale și cele administrative. Intenția Comisiei, din câte am înțeles, este să armonizeze sancțiunile administrative și să lase la latitudinea uh, directivei BIF să armonizeze sancțiunile penale. Însă din text nu reiese întotdeauna foarte clar despre ce este vorba. Eu cred că ar trebui să clarificăm textul că armonizăm sancțiunile administrative. Trebuie să examinăm și dacă temeiul juridic este, temeiul, temeiul legal este unul uh, corespunzător. Serviciul juridic al Parlamentului este sceptic, uh, spune că temeiul legal ales nu este cel mai corespunzător. Uh, și după aceea uh, o critică din partea studiului pe care l-am uh, comandat, că concluziile controlelor sunt diferite, deci chiar și cu sancțiuni armonizate am avea modalități diferite de aplicare a celor, acelorași decizii. Bineînțeles, uh, um, operațiunile vamale electronice ar ar fi utile, însă trebuie să avem și o convergență a controlelor și a criteriilor folosite. Acestea sunt elementele pe care aștept observații din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am înțeles că Roberta Menzola este raportare din umbră din partea PPE, dar nu este prezentă. Trecem mai departe sau doriți dumneavoastră să faceți observații? Andreas. Mulțumesc, Vicky. Aia Calas a menționat uh, extrem de bine problemele și doamna Mețura este raportoarea din umbră pentru noi, în, însă pot să o reprezint aici. Nu își cere scuze că pentru absența sa, însă a avut o reuniune de ultimă oră în, în circumscripție. Uh, salută munca de până acum și după cum probabil deja v-a spus în reuniunea pe care ați avut-o, este complet de acord cu raportoarea că ar trebui să încercăm să ajungem la un acord transpartinic între, în legătură cu aceste măsuri. Însă există și anumite neajunsuri. Această propunere este legată direct de ultima propunere pe care am discutat-o în domeniul VAMAL și din nou pentru mine este destul de dificil de să înțeleg Uh, cum a ajuns Comisia la aceste concluzii, pentru că temeiul juridic, temeiul legal, în special în domeniul, uh, domeniul penal, nu este clar și trebuie să ne asigurăm că nu uh, ne încurcăm pentru că nu vrem să avem o legislație europeană care să fie nefuncțională datorită temeiului juridic necorespunzător. Deci trebuie să luăm în considerare articolul 42 din codul PAMAL, unde există o experiență cu uh, încălcările de pe piață. În al doilea rând, catalogul de acțiuni din partea celor care trebuie să treacă prin vamă trebuie să fie reexaminat și revăzut. Trebuie să ne asigurăm că privilegiile pe care le acordăm operatorilor economici autorizați nu vor crea poveri prin crearea unor riscuri și mai mari pentru unii operatori comparativ cu alții. Aș putea continua cu o serie de alte observații însă împreună cu Roberta Mețola vrem să discutăm acest lucru, însă dat fiind uh, ora, cred că mai bine mă opresc aici și uh, le las uh, punctele, las punctele restante pentru discuțiile alte ulterioare. Mulțumesc, Andreas. Virginie Clozier. Mulțumesc, Vicky. În primul rând îi mulțumesc raportoarei cu care am avut o primă întâlnire ieri, foarte interesantă, din uh, convorbirile, din discuțiile noastre a apărut foarte clar că uh, împărtășim părerea că este necesar un asemenea text. Da, este foarte bine ca întreprinderile să aibă un, um, un set de reguli uh, vamale unic Însă felul în care se aplică aceste reguli acum depinde de fiecare stat membru, ceea ce duce la o complexitate reală, pentru că în funcție de statul în care intră mărfurile, apar consecințe diferite la care se expun diversele întreprinderi. Deci există întotdeauna o diferență în ceea ce privește aplicarea regulilor vamale. Deci acest lucru duce la incertitudini pentru întreprinderi, pentru că există consecințe diferite în funcție de stat și există și o posibilitate de dumping vamal, pentru că anumite întreprinderi vor alege uh, cu precădere statele unde sunt expuse unor sancțiuni mai mici. De aceea o armonizare în acest domeniu mi se pare extrem de utilă. Comisia, propunerea comisiei ne ridică anumite întrebări, temeiul legal, de exemplu, nu revin asupra acestuia. Anumite definiții sunt, mi se par vagi și expun uh, întreprinderile unor incertitudini juridice. După aceea, clasificarea sancțiunilor. În momentul de față, propunerea nu stabilește criterii obiective și uh, ține cont de caracterul intențional al infracțiunii, dar acest caracter nu este definit ca atare în directivă. Poate, bineînțeles, să fie un element agravant sau, dacă nu este um, vorba de o greșeală intenționată, de un element uh, atenuator, atenuant, însă lucrurile nu sunt bine definite. Singurul element care este luat în Uh, considerare în evaluarea gravității este valoarea Murphy. Am putea spune că, într-adevăr, suma uh, taxelor care nu sunt uh, achitate depinde de gravitatea, este un indicator al gravității, însă nu toate infracțiunile țin de plata anumitor taxe sau drepturi vamale. Deci, cred că lucrurile trebuie să fie rafinate puțin pentru că nu mi se pare că proporționalitatea este ținute, în, în considerare corespunzător. După aceea, răspuns, în ceea ce privește răspunderea, diferite state membre au diverse regimuri și uh, se poate scăpa de responsabilitate în anumite cazuri. Așadar, poate și aici putem să găsim criterii obiective pentru a identifica persoana responsabilă este un lucru bun să armonizăm regulile, este bine să codificăm infracțiunile și să definim clar sancțiunile, însă există și politicile statelor membre în ceea ce privește controlele, pentru că și aici există foarte multe diferențieri și aici am dorit ca uh, Comisia să vină cu precizări mai multe. Iată așadar câteva observații, observații în legătură cu acest proiect pe care îl vom discuta, bineînțeles, și în viitor. Dan Dalton. Uh, Vicky. Domnul Dalton, mulțumesc Vicky și eu mulțumesc uh, raportoarei. Uh, îi mulțumesc pentru reuniunea de ieri care a fost foarte constructivă. Deja colegii mei au subliniat zonele nevralgice ale raportului. Am și eu propuneri de îmbunătățire, însă eu sunt destul de sceptic în legătură cu necesitatea unei politici universale Uh, în acest domeniu. În statul, în dreptul, în acheul comunitar se spune foarte clar că fiecare stat membru trebuie să aibă un, o legislație corespunzătoare în domeniu, deci Comisia spune de fapt că nu are încredere în statele membre, ceea ce este îngrijorător, pentru că trebuie să avem încredere în statele membre și regimurile lor de sancțiuni. În ceea ce privește conținutul propunerii, împărtășesc preocupările colegilor, lipsa de flexibilitate, uh, Cred că trebuie să fie foarte clar că trebuie să facem distinția între greșeli și infracțiuni deliberate. Dacă nu, atunci uh, împiedicăm uh, uh, activitatea comercială, pentru că există deja neînțelegere destul de mare în legătură cu regimurile vamale în interiorul pieței interne, pieței unice și vedem acest lucru chiar în cazul persoanelor. Dacă eu cumpăr lucruri pe internet din, fa- din afara Uniunii și Uneori uh, oamenii sunt uh, extrem de surprinși când sunt contactați despre de birourile vamale și trebuie să plătească taxe vamale pentru că au cumpărat ceva din Statele Unite. Deci, um, cred că trebuie să ne asigurăm că vom avea un sistem uh, credibil de sancțiuni și logic care să permită negocieri între autoritățile vamale și persoane fizice sau întreprinderi. Deja s-a menționat sistemul juridic, trebuie să fim foarte precauți aici în ceea ce privește sancțiunile administrative și dacă acestea au vreun impact asupra sistemelor penale. În majoritatea statelor membre există prezumția de nevinovăție, care este puțin subminată de conținutul propunerii. Așadar, am câteva preocupări în legătură cu direcția generală. Acest proiect a fost întârziat, uh, probabil din cauza acestor preocupări, însă, oricum, uh, voi conlucra cu raportarea și cu raportorii din umbră și să vedem cum evoluează lucrurile și la Consiliu. Vă mulțumesc! Giri Mastalca, nu? Iulia Reda. Da, mulțumesc în primul rând raportoarei și colegilor pentru munca de până acum. Cred că există un acord destul de consistent între grupuri în legătură cu neajunsurile potențiale ale acestei propuneri. Acestea fiind spuse, noi considerăm că este, există un argument bun pentru un grad mai mare de coordonare în domeniul încălcărilor și sancțiunilor. Piața unică înseamnă că orice bun intră în uh, Uniunea Europeană, circulă liber după aceea, deci este nevoie de mai multă coordonare între statele membre pentru a evita uh, dumpingul vamal, după cum spunea raportoarea. Nu suntem însă convinși că abordarea propuneri de directivă, pe de o parte să fie foarte prescriptivă în legătură cu natura sancțiunilor și după aceea să fie foarte vagă în ceea ce privește sancțiunile, dacă acestea sunt administrative sau penale. Acest lucru nu ni se pare foarte corect, în special atunci când nu se acordă suficientă atenție chestiunii controlelor și aplicării corecte a acestora. Pentru că alegerea locului de import al uh, bunurilor poate că este afectat mai mult de aceste lucruri. Deci dacă cineva dorește să încalce regulamentele vamale, poate se va îndrepta acolo unde există controle insuficiente de la bun început. Așadar, ne-am dorit să se, să existe mai multă să se trateze mai în detaliu problema controlelor și dacă acest dosar are o șansă bună de a trece prin Consiliu, cred că șansele cresc eh, dacă temeiul juridic va fi mai clar și mai precis eh, și dacă se vor adopta de, definiții mai clare și dacă eh, se clarifică dacă este vorba de drept penal sau civil. Maria Grapini. Uh, de la bun început trebuie să spun că am încredere totală în raportoare și în raportorii din umbră. Sunt total de acord cu ce s-a spus aici. Aș fi vrut mai să... O să pregătesc și eu amendamente, dar aș fi vrut să atrag atenția asupra unui lucru de principiu. Uh, sigur că este foarte important să verificăm și să avem uh, cheie de verificare a încălcărilor dispozițiilor vamale. problema este să nu se transforme acest lucru într un blocaj în fluiditatea uh, comerțului între uh, state și uh, uh leg acest lucru de capitolul sancțiuni unde cum spunea și virginie nu sunt deloc uh, foarte clar definite în schimb se dă o marjă foarte mare de exemplu la articolul 9, amendă de la 150 de euro până la 7.500 de euro. când ai o plajă foarte largă în, la o sancțiune există posibilitatea partea de corupție începe negocierea uh, uh, pe, sumă și eu cred că aici trebuie să definim foarte bine și să uh, la fiecare abatere să fie bine definită și sancțiunea. și un ultim lucru um, avem aici un articol șapte eroare comisă de autoritățile vamale dar eu nu înțeleg din textul care îl avem dacă există o etică când autoritatea vamală comite o eroare ce îi se întâmplă? Este uh, echitabil uh, sancțiunea? Pentru că s-ar putea <laughs> un uh, IMM să nu suporte eroarea comisă de autoritate vamală care se uh, poate repara doar printr-un act de justiție. Deci cred că și aici trebuie să vedem cum echilibrăm uh, lucrurile. Mulțumesc! Okay. Would any other members? Mai dorește și altcineva să intervină? Am luat notă de statele care au ridicat uh, întrebări pe aceste puncte. Andreea s-a menționat lipsa de claritate a temeiului legal și a subsidiarității. Avem și uh, înțeleg că și Lituania și Suedia au uh, chestionat această propunere. Mai sunt încă 10 state membre care au ridicat rezerve și domnul comisar Moscovici spune că uh, există un număr mare de state care se opun directivei și nu uh, și spun că nu este corespunzătoare, deci nu se pare că este un dosar care va trece rapid prin Consiliu. Dacă temerul juridic nu este foarte clar, atunci de ce să înaintăm? Pentru că se pare că se creează mai multe probleme decât soluții, din punct de vedere practic. Știu că diverse state au experiențe diferite. De exemplu, în țara mea, în țările de jos, avem porturi majore, portul Rotterdam, pe care l-am vizitat cu domnul de Jong și pe care vă invit cu toții să-l vizitați. Și acolo există intrări extrem de masive de produse. Ne-au explicat cum scanează trenurile care intră pentru a verifica faptul că containerele într-adevăr transportă biciclete, de exemplu. Uh, cam acesta este nivelul inspecției și după aceea există amenzi destul de mici. Pe de altă parte, poate există alte porturi care nu au atât de multe inspecții, dar au sancțiuni foarte ridicate. Și atunci dacă armonizezi doar sancțiunile și amenziile și nu armonizezi, armonizezi procesul de controle sau inspecții, înseamnă că importatorii se vor concentra pe mm, porturile care fac mai puține inspecții. Așadar, ce stimulent ai pentru cineva, pentru un port, ca să se modernizeze sistemul de, de inspecții, să se digitalizeze întregul sistem și așa mai departe. Nu se pot armoniza toate statele pentru că nu toate au porturi maritime. Așadar, diverse state acționează în diverse uh, domenii, este nevoie de infrastructură diferite, de infrastructură diferită și de investiții diferite. Deci, prin armonizarea sancțiunilor sau amenzilor, acest lucru poate să fie contraproductiv, pentru că situațiile statelor membre sunt diferite. Aceasta a fost o explicație din partea mea pentru a vă spune ceea ce am văzut când am vizitat cel mai mare port comercial european, pentru că unele state vor avea abordări diferite în domeniul vamal. Mă întreb dacă domnul Philip Kermode, directorul Digitax Sud, vrea să se exprime în numele comisiei și să ne spună de ce statele membre se opun sau alte comentarii. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu știu dacă aș îndrăzni să spun că statele membre au, sunt întotdeauna în eroare, dar aș porni de la cele spuse mai devreme aici. Mai întâi de toate ne bucură faptul că se înțelege că trebuie făcut ceva. E un domeniu extrem de delicat și dificil și nu e surprinzător că în urma discuțiilor uh, din Consiliu um, nu s-a ajuns încă la un rezultat. Discuțiile durează de multă vreme și sunt extrem de complexe. Cred că există câteva elemente care s-ar cuveni analizate ceva mai în detaliu. Mai întâi legătura dintre uh, lucrul pe marginea codului VAMAL și actele delegate și crearea unei uniuni VAMALE mai uh, solidare, mai strânse. Cred că ar trebui să mergem mai departe în acest domeniu și asta nu pentru momentul de față, ci dacă îmi permiteți să mă exprim așa mai degrabă pentru viitor. Înțelegem că există semne de întrebare cu privire la problema uh, răspunderii stricte. Există state membre care au dificultăți cu această responsabilitate strictă, dar există și state membre care o aplică Există, deci, în anumite state membre, un nivel de acceptare a unor astfel de norme rezonabil în aplicarea lor. Și aș porni de la ce spuneați dumneavoastră cu privire la control, doamnă președinte. În pachetul acesta, dacă îmi permiteți să-l numesc așa, există deja un plan de acțiune privind gestionarea riscurilor, iar controlele privitoare la vămi în întreaga Uniune Europeană se bazează pe o abordare comună cu privire la analiza de risc. Este o trăsătură importantă în pachetul nostru legislativ. Pentru că știm că o analiză de risc țintită reprezintă cea mai bună modalitate de a controla importul și de a desfășura procedurile vamale în general. Pentru că avem legislația avem uh, planul de acțiune în materie de gestionare a riscurilor, cu tot ce conține el. Și cel de-al treilea pilon, și anume sancțiunile, acestea uh, sunt elementele care arată că e cazul să abordăm problema aceasta acum. În ce privește temeiul juridic, am purtat o discuție îndelungată pe tema aceasta și noi, la nivelul comisiei, am acceptat faptul că trebuie să ne mai uităm o dată peste ce am propus în acest domeniu. Însă, din câte înțeleg, nu e vorba decât de adăugarea încă a uh, câteva temeiuri juridice adecvate în propunerea noastră inițială. Problema este că această propunere se situează undeva la mijloc între armonizarea de plină și dispozițiile în vigoare în acest domeniu la, prevăzute la articolul 42. Și pentru că este un domeniu atât de dificil și de sensibil, am considerat că trebuie mers pas cu pas. Asta și face propunerea noastră. Unii spun că e prea puțin ambițioasă, alții că este prea ambițioasă, dar asta este până la urmă problema noastră la nivelul Uniunii Europene întotdeauna. Considerăm însă că merită să încercăm să uh, impunem acele amenzi care se cuvin, pentru că există riscul ca pe viitor să ne confruntăm cu probleme din ce în ce mai mari și m-aș concentra pe un lucru anume și anume pe operatorii economici autorizați și cum îi uh, tratăm pe aceștia. Din ce în ce mai important este în prezent, acum când se lucrează din ce în ce mai simplificat, ca operatorii Um, care sunt de încredere să poată lucra simplificat și dacă ceva nu este în regulă, oamenii aceștia să poată fi trași la răspundere în același mod în întreaga Uniune Europeană și într-un, uh, cu o severitate rezonabilă. Încercăm, doamnă președinte, să notăm ceea ce dumneavoastră și colegii dumneavoastră spuneți aici și uh, vom uh, transmite mai departe și Consiliului aceste note. Mulțumesc și acum îi dau din nou cuvântul doamnei Caia Calas. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Am și eu câteva observații. Mai întâi, nu e prima dată și este foarte limpede și logic acest lucru, constatăm că statelor membre nu prea le convine atunci când uh, legislația europeană le afectează sistemele juridice. Asta este logic, pe de-o parte. Pe de altă parte, însă, există norme și normele acestea trebuie să funcționeze adecvat pentru ca și piața unică să funcționeze adecvat. De aceea trebuie făcute unele compromisuri. În ce privește temeiul juridic, așa cum arăta și reprezentantul comisiei, acesta ar putea fi schimbat de către colegiuitori. Așadar, că, așadar, probabil că aceasta nu este problema cea mai gravă. Însă, desigur, va trebui să analizăm de aproape celelalte elemente menționate pentru a obține rezultatul optim. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum, în legătură cu calendarul, Săptămâna viitoare avem organizată o reuniune a raportorilor din umbră? Nu. Analiza proiectului de raport va avea loc pe 22 februarie. Termenul pentru înaintarea amendamentelor este 16 martie. Mulțumesc. Și acum avem uh, câteva minute până la audiere. Următorul punct îl va reprezenta așadar această audiere privitoare la tarifele la barierele non-tarifare care la comerțului din interiorul Uniunii Europene, până când începe audierea, câteva momente de pauză. And you,

So, ladies and gentlemen, we're going to um, start the next item, which is a public hearing. Domnilor și domnilor, vom începe acum audierea publică privitoare la barierele netarifare în calea comerțului de pe piața Uniunii Europene. Elaborăm această, uh, organizăm această audiere în vederea unui uh, Uh, raport pentru care raportor va fi domnul Daniel Dolzen. Avem numeroși vizitatori astăzi. Audierea poate fi urmărită și pe internet și știm că deseori astfel de evenimente suscită un interes deosebit din partea publicului. Este de foarte mare importanță pentru piața internă și pentru comisia noastră, subiectul în discuție. Am discutat deja despre această problemă a costurilor pe care le presupun aceste bariere netarifare, atât pentru întreprinderi cât și pentru consumatori. De aceea aș dori să salut, să-i salut pe cei care ne fac onoarea de a fi printre noi astăzi. Dezbaterea cu domniile lor se va împărți în două. Mai întâi vom discuta despre barierele netarifare orizontale, ce sunt acestea și cum trebuie ele abordate, și apoi vom vorbi despre bariere netarifare specifice pe sectoare. Și voi da mai întâi cuvântul domnului Daniel Dolten, raportor, în dosarul acesta, pentru a ne face o mică prezentare introductivă înainte de a-i prezenta la rândul meu pe vorbitori. Mulțumesc, Vicky, le urez și eu oaspeților noștri bun venit și aștept să purtăm o discuție fructuoasă. Eu v-aș propune să venim cu o abordare ușor diferiță, diferită a pieței unice. Adesea se vorbește despre piața unică ca fiind un succes răsunător pentru Uniunea Europeană. Am uh, parcurs un drum lung și da, într-adevăr, este un succes deosebit, în special că avem o piață internă fără, bari, fără tarife și avem și principiul nediscriminării. E adevărat așadar că am parcurs un drum lung, cel puțin la nivel de principiu, însă realitatea nu oglindește întotdeauna principiile. Există multe persoane fizice și juridice care se confruntă cu dificultăți atunci când doresc să intre în tranzacții comerciale la nivel transfrontalier, în special uh, micile întreprinderi uh, de la mine de acasă. De exemplu, dacă între Coventry și Cannes se dorește să se încheie o tranzacție comercială, există uneori dificultăți mai mari decât uh, uh, între uh, Marea Britanie și undeva în Statele Unite, în Alabama, de exemplu. Tot, barier, tot uh, comerț internațional este și între Regatul Unit și Franța și trebuie înțelese regulile. pentru întreprinderile noastre, rămâne tot comerț internațional și trebuie înțeles foarte bine cum funcționează acesta, chiar și în piața internă. Există uh, sisteme de soluționare litigiilor în uh, astfel de cazuri, uh, se, poate uh, se poate recurge la instanță, uh, statele membre pot să uh, dea în judecată alte state membre, dar nu în fața uh, curților de arbitraj. și am încercat să identificăm unele teme orizontale despre care cu siguranță vom auzi mai multe în curând. Am vorbit cu multă lume, punctele de vedere sunt diferite, dar ideile de bază sunt următoarele. Uitați-vă la ce se întâmplă în momentul în care o, o companie constată că ar avea dificultăți să facă comerț cu un alt stat membru, atunci pur și simplu renunță. Deci iată care este costul economic al acestor bariere netarifare. Ce este până la urmă însă o barieră netarifară? Unele se încadrează, unele elemente se încadrează la acest titlu, altele nu. Mai întâi trebuie să vedem dacă e vorba de o acțiune a statului membru care întrunește trei principii. Proporționalitate, lipsă de discriminare și obiectiv politic uh, legitim de interes public. Și dacă sunt întrunite cele trei criterii, nu putem vorbi de o barieră netarifară. regulile privind, uh, privind urbanismul, de exemplu, în unele state membre, se încadrează foarte bine. Dar în alte state membre, acolo unde se pune mai greu în aplicare legislația Uniunii Europene, atunci unde există unele probleme legate de drepturile de autor, unde există o inconsecvență, o incoerență la nivelul definițiilor sau acolo unde există niște probleme la nivelul practicilor. care pot să se constituie, potrivit uh, părerii mele, în mod deosebit în bariere netarifare. Așadar, încercăm să vedem care sunt modalitățile prin care am putea modifica această stare de lucruri. Adevărul este că dacă nu vom face ceva, piața internă va fi serios afectată și consumatorii noștri vor fi serios afectați. Vom auzi mai multe despre asta foarte curând consumatorii au de suferit pentru că ei sunt aceia care nu au acces la beneficiile uh, pieței internă și întreprinderile, întreprinderile mici au de suferit pentru că cinstitele mari n-au probleme chiar așa de grave. Au și mijloacele și priceperea de a ocoli astfel de probleme, în timp ce micile întreprinderi nu. Acestea, aceste eforturi reduc gama de opțiuni pentru consumatori și întreprinderi și uh, Uh, afectează buna funcționare a pieței unice. Cam aceasta este ideea de la baza raportului acestuia. Vreau să analizez și la nivel terminologic uh, comerțul, să vedem ce, ar fa- ce am face dacă am accepta astfel de bariere în comerțul, în relațiile noastre comer- comerciale cu țările terțe. Aștept cu interes ce vor avea de spus și experții prezenți astăzi și Aștept să purtăm și o discuție fructuoasă după prezentările domnilor lor. Mulțumesc foarte mult! Doamna Anet Dragstar este prima vorbitoare. Domnia sa este consultant șef din partea Danish Industry, Confederația Sectoarelor Industriale Daneze. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri și pentru că m-ați invitat să uh, contribui. Subiectul de astăzi este într-adevăr de mare importanță pentru că piața unică este piatra din capul unghiului cooperării europene. Pentru trei din patru întreprinderi ea funcționează bine, dar ce facem cu celelalte? Ce sunt aceste bariere vom vedea îndată. Și am să mă refer la studiile recente pe care le-a efectuat Danish Industry, confederația pe care o reprezint cerințele în materie de teste suplimentare la nivel național, chiar și în cazurile în care produsele respective au fost deja testate într-un alt stat membru. Să vă dau un exemplu, în sectorul construcțiilor, unde în Germania se solicită în continuare respectarea unor teste și standarde naționale, de exemplu pentru podelele, pentru dușumelele din lemn sau pentru plafonele false. Astfel de testări suplimentare pot să fie și rezultatul reglementărilor diferite în materie de prevenire a incendiilor. Adesea, aceste teste nu duc la modificarea caracteristicilor produsului, dar ele sunt costisitoare și la nivel financiar și la nivel administrativ. Un astfel de test poate să coste undeva între 7.000 și chiar 14.000 de euro. Mai mult, adesea, Auditarea anuală a producției este de asemenea solicitată, lucru care necesită timp și resurse financiare. În alte cazuri, autoritățile au interpretări diferite în legătură cu ce anume trebuie testat. De exemplu, aici aș putea să vorbesc despre robinetele de apă. Comisia Europeană tocmai a renunțat să determine statele membre să ajungă la un acord cu privire la un mandat pentru a elabora standarde europene comune pentru produsele care intră în contact cu apa, cum ar fi robinetele. De ce nu pot însă statele membre să se pună de acord măcar cu privire la o metodologie de testare a robinetelor? De exemplu, în Germania se testează materialele, în Danemarca autoritățile vor să se testeze produsul final. Nu se solicită modificarea produsului final, dar producătorii tot trebuie să testeze aceste robinete în moduri diferite, cu metodologii diferite, în țări diferite. De asemenea, cerințele naționale speciale pentru produsul propriu-zis pot necesita uneori schimbarea caracteristicilor acestuia. De exemplu, un exemplu din zona nearmonizată îl reprezintă mobila cu tapiserie. Aceasta intră sub uh, sfera domeniului de aplicare al directivei privind siguranța produselor și a standardelor europene, dar există cerințe speciale pentru acest tip de mobilă în Regatul Unit din cauza reglementărilor privind protecția împotriva incendiilor și acestea vizează chiar și mobila de grădină, ceea ce înseamnă că spuma poliuretanică și textilele trebuie, tre trebuie tratate cu substanțe ignifuge, care însă nu sunt acceptate în alte state membre din motive de protecția mediului. Indiferent de existența standardelor europene, așadar, întreprinderile care produc acest tip de mobile trebuie să respecte standardele britanice dacă doresc să își vândă produsele pe piața britanică. Care sunt consecințele pe care mi le-a prezentat una dintre companii asupra situației acesteia? Există stocuri duble de mobilă, cu un capital obligatoriu de circa 150.000 de euro. Există costuri inițiale suplimentare pentru fiecare produs de circa 50.000 de euro per tip de produs circa 25% reducere a gamei de produse disponibile în Regatul Unit pentru a se putea reduce costurile. În general, în mare, rezultatul final este că e, aceste cerințe speciale influențează competitivitatea companiei în mod profund negativ. E un singur exemplu, dar e, acest exemplu se poate aplica și altor produse care se comercializează în fiecare dintre statele membre. Atunci când companiile renunță să-și vândă produsele într-un stat membru, asta înseamnă că consumatorii vor avea o gamă de opțiuni mai mică și prețul va fi mai mare decât în cazul liberei concurențe. Să revenim însă la lista acestor posibile bariere. Printre ele, restricțiile în materie de transporturi, care pot influența libera circulație, de exemplu cerințele naționale diferite pentru șoferii de camioane sau pentru utilizarea infrastructurii. Acest lucru reprezintă o mare provocare atunci când din ce în ce mai multe companii beneficiază de uh, normele pieței unice, pieței comune, uh, propunându-și să-și creeze un stoc central de produse din care distribuie către toate celelalte state membre. Este și motivul pentru care trebuie să înțelegem că situația actuală a creșterii verificărilor fizice la frontierele interne ale Uniunii Europene poate duce la costuri sporite pentru întreprinderile din sectorul transporturilor și poate să se constituie într-o provocare pentru buna funcționare a pieței unice. Barierele netarifare pot influența și libera circulație a serviciilor, de exemplu furnizarea produselor. Și lista exemplelor poate continua. Așadar, ce putem face? Dumneavoastră, în calitate de legiuitori, în calitate de decidenți, puteți ajuta la menținerea atenției asupra acestei probleme. Vă puteți asigura că legislația comunitară este clară și lipsită de ambiguitate pentru a se evita interpretările diferite. Vă puteți asigura că propriile dumneavoastră parlamente naționale și decidenții din țările pe care le reprezentați iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare la timp și corect regulile și normele europene. Iar uh, Uh, acele reguli care nu sunt justificate de probe și dovezi nu intră la nivel național în vigoare. Solvit, sistemul Solvit funcționează foarte bine. Cu toate acestea, experiența ne arată că el nu poate soluționa anumite probleme cauzate de diferențele între legislațiile naționale. Acest lucru ne duce la concluzia că e nevoie de un sistem de recurs la nivel european care să poată face față situațiilor, să poată aborda situațiile în care nu există recunoaștere reciprocă și în care se pot lua decizii diferite de către autoritățile de supraveghere naționale diferite. Mai mult, e nevoie de cerințe clare ca statele membre să efectueze evaluări de impact atunci când decid să introducă norme la nivel național, așa cum se fac astfel de evaluări de impact și atunci când se propune un act legislativ la nivel european. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Peter Forrest din partea UAPME. Mulțumesc. Thank you, Chairman. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit tuturor și mulțumesc că m-ați invitat. Întreprinderile mici și mișlocii sprijină piețele deschise în Uniunea Europeană. Barierele care rămân în interiorul pieței interne trebuie să fie date la o parte. În prezent, povara administrativă mare în ceea ce privește activitățile transfrontaliere le îngreunează activitatea întreprinderilor mici, mai ales în, serviciul de, în sectorul de servicii și eu voi iubi despre acest, acest sector ca fiind unul prioritar. Organizația mea respinge orice fel de noi bariere în interiorul pieței interne. Și astfel ajung la prima mea concluzie. Prima prioritate pentru instituțiile europene ar trebui să fie implementarea deplină a legislației existente pe piața internă. De mai mult de 28 de ani încercăm să finalizăm piața internă. Instituțiile au creat un pachet întreg legislativ. Înainte să vină cu propuneri noi, ar trebui să se uite să vadă dacă nu poate ajunge la aceleași obiective, punând în aplicare ceea ce există deja. Când propun sau pun în aplicare legislație legate de piața internă, când propuneți sau uh, veniți cu noi idei, ar trebui să vă axați și pe faptul că trebuie folosit ceea ce există și trebuie regulamente mai bune. Înseamnă să se pună în aplicare ceea ce există în primul rând, primul principiu, și anume alegerea instrumentului legislativ potrivit pentru a consolida sistemul Solvit. Astăzi avem prea puțin timp ca să enumăr toate barierele netarifare în calea comerțului, așa că voi fi selectiv în prezentarea mea și mă voi axa în principal pe sectorul de servicii, în plus față de sectorul bunurilor pe care îl voi atinge puțin. Promovarea mișcării libere a profesionaliștilor și recunoașterea calificărilor, uh, în timp ce se respectă sistemele care există pentru profesiile reglementare, acestea toate ne ajută să oferim uh, servicii de înaltă calitate și au un impact pozitiv și de asemenea și ucenicile ar trebui să le urmeze. În ceea ce privește sectorul meșteșugăresc, asemenea reforme trebuie să fie făcute cu grijă și să nu pună sub semnul întrebării sistemul de educație vocațională, așa cum îl cunoaștem acum. Directiva pentru servicii trebuie să fie pusă în aplicare de plin în toate statele membre și să fie respectate specificitățile naționale existente. Această abordare specifică pe statele membre poate de multe ori să constituie un avantaj. Cu toate acestea, astăzi trebuie să recunoaștem că serviciile transfrontaliere și ghișeele unice stabilite nu au calitatea pe care am, ne-am fi așteptat să o aibă. Informațiile sunt parțiale, există probleme lingvistice și în unele state membre există multe diviziuni pe sisteme federale. Dacă ne dorim să oferim asistență temporară, transfrontalieră, atunci ne confruntăm cu diferite obstacole și unul dintre cele mai mari asemenea obstacole e notificarea muncitorilor pe care dorești să-i trimiți în străinătate. Vă voi da un exemplu practic. Nu există armonizare în ceea ce privește compania care trebuie să dea această notificare și dacă credeți că există un avantaj uh, pentru companii, veți fi dezamăgiți, pentru că vă voi da acest exemplu. O parte din afacerile noastre are de-a face cu sectorul de reparații. Compania a fost promovată cu reparații promovând reparații în 24 de ore, chiar și la nivel transfrontalier. Deci dacă un produs este defect și doriți să trimiteți pe, dorim să trimitem pe cineva să-l repare, e aproape imposibil, pentru că nu va fi primită această notificare iar dacă muncitorul lucrează fără acest uh, faimos formular, atunci se ajunge într-o situație în care se ajunge la o amendă bănească, pe lângă toate celelalte probleme. Dacă îți dorești să ai o filială într-un alt stat membru și să fie recunoscută la IMM-uri, dar să recunoaștem că IMM-urile reprezintă doar 2% în ceea ce privește subsidiarele, atunci vă veți da seama cât de complicată e această situație. Și atunci veți descoperi că informațiile pe care le primiți sunt parțiale și de multe ori nu sunt accesibile din punct de vedere lingvistic. Există aceste dificultăți tehnice și când vrei să începi, vezi că în ceea ce privește informațiile, um, cerințele sociale nu au fost menționate, așa că totul trebuie să fie reluat de la început. Apoi, în ceea ce privește bunurile și serviciile la nivel transfrontalier, acesta înseamnă că există diferite cerințe tehnice. Acestea nu, sistemul nu este exploatat la maxim, sistemul recunoașterii reciproce. La ultima reuniune cu reprezentanții IMM-urilor aici la Bruxelles, acesta a fost un punct care a fost supus atenției noastre de diferite organizații din mediul de afaceri. Permiteți-mi să închei spunându-vă ce considerăm noi că este cel mai mare efect negativ e faptul că instituțiile europene nu au reușit să Uh, aibă un sistem TV armonizat. Afaceri transfrontaliere, afacerile transfrontaliere înseamnă de fapt că ai de a face cu 28 de sisteme diferite de impozitare. Nu am reușit nici măcar să, armon, să armonizăm o formulă TVA. Deși știm că la 1 e numele companiei, la 2 activitatea companiei, toate acestea au rămas necompletate și trebuie să vă ocupați de aceste probleme repede dacă într-adevăr vrem să ne folosim de potențialul pe care îl oferă piața internă. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumim! Următorul vorbitor este Ilia Burgeman din partea Eurocomerț. Mulțumim, în primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat să vă vorbesc despre sectorul regional și ce înseamnă acesta pe piața internă. De ce am încercat să ne ocupăm și noi de aceste bariere netarifare? În primul rând, pentru a oferi servicii mai bune consumatorilor care își doresc produse mai bune, prețuri joase și garanții. Știați că astăzi există 5 milioane de afaceri mici care încearcă să ofere produse consumatorilor, 90% dintre ele sunt IMM-uri. Înseamnă că unul din patru, una din patru afaceri se află în sectorul de vânzări în detai. Da, noi vindem în principal bunuri, dar 80% din, da, 80% din comerțul transfrontalier e pe bunuri și s-ar putea câștiga între, până la 269 de milioane de euro dacă nu ar mai exista aceste bariere netarifare. Care e experiența pe care o avem până acum cu acest tip de vânzări? În primul rând, aceste bariere netarifare afectează afacerile, care încearcă tot timpul să se armonizeze și nu vor să pună sub semnul întrebării fiecare cerință națională. Trebuie să fie tot testate și reetichetate produsele. Probleme apar de multe ori în ceea ce privește vânzările în detail. Există aceste legi naționale în ceea ce privește uh, produsele și legi care sunt discriminatorii în ceea ce privește comercianți externi, străini. Nu există suficient acces la informații, de exemplu proceduri de autorizare, legislație națională în ceea ce privește produsele și cum se rezolvă problemele. Punerea în aplicare a legislației europene e insuficientă și e interpretată și pusă în aplicare în multe feluri diferite. Nu totdeauna eficient. Nu spun că e nevoie de o armonizare de plină, însă activitățile ar trebui să aibă aceleași rezultat peste tot. Poate vă voi putea da și niște exemple. Franța nu recunoaște conformitatea care se pune în aplicare atunci când ajunge un produs introdus prima dată pe piața europeană. Acest lucru înseamnă că se ajunge la retestări dacă cineva vrea să fie activ pe piața uh, franceză. Apoi, în Cehia, astăzi trebuie să fie anunțat orice fel de transport de produse proaspete înainte să intre în țară. Așa că uh, companiile străine de multe ori se confruntă cu asemenea măsuri și în Ungaria și în Slovacia. De asemenea și uh, numărul de informații la nivel european care sunt cerute crește tot mai mult. E greu și pentru consumator, dar și pentru mediul de afaceri. Și apoi, ce spunea și colegul meu astăzi, azi există mai mult de 28 de rate TVA în Uniunea Europeană. E o situație foarte dificilă pentru operatorii transfrontalieri. Cum sunt afectate afacerile noastre astfel? În primul rând, cred că există multe bariere de care nu e nevoie în ceea ce privește punerea produselor pe alte piețe. Prețurile sunt mai crescute și competitivitatea are de suferit. Apoi și consumatorii sunt uh, afectați pentru că astfel de afaceri de vânzare cu amănuntul pot să abandoneze piețele. Ce putem să facem? În primul rând, cred că ar trebui să examinăm restricțiile naționale existente indiferent că vorbim de recunoaștere reciprocă sau altceva, trebuie să vedem dacă aceste cerințe sunt justificate, sunt proporționale, sunt necesare sau poate pur și simplu sunt uh, vetuste. De asemenea, ne gândim, credem că statele membre ar trebui să fie sprijina, sprijinite la implementarea care a legislației Uniunii Europene. Dacă ne uităm la legislația existentă, atunci vedem că a avut loc o discuție îndelungată despre cum să arate totul, însă cine va controla la statele membre? Cine va vedea dacă într-adevăr statele membre pun totul în aplicare la fel? Unde se pot discuta astfel de chestiuni? și probabil că ar trebui să fie analizate toate textele legislative în acest domeniu. Apoi, pentru în procedura de încălcare. O încălcare este o încălcare, indiferent cât, cât este ea de minoră. Comisia probabil ar putea să se folosească mai bine de procedurile pe care le are. Apoi, afacerile trebuie să aibă un acces mai bun la informații. Există aceste ghișee unice, Solvit, Însă toate acestea sunt um, răsfirate și necunoscute. Și am spus deja că ar fi foarte bine să existe un portal pe internet pentru mediul de afaceri unde să găsească toate informațiile de care au nevoie dacă doresc să activeze pe alte piețe. Pentru a încheia, cred că piața internă are un potențial uriaș prin care să depășim problemele pe care le avem legate de crearea de locuri de muncă. Uh, fiecare barieră creată de statele membre ne duce cu un pas înapoi, așa că noi credem că acest raport excelent poate să ajute mediul de afaceri și să ajute Uniunea Europeană să fie competitivă la nivel global. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și acum al patrulea vorbitor este doamna Ursula Pach, uh, director general adjunct. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere. Dacă ne uităm la titlul audierii, vor, vedem că vorbim despre bariere netarifare orizontale pe piața internă. Prima mea reacție când am văzut titlul, trebuie să recunosc că m-a enervat puțin. De ce? pentru că eu consider că e destul de greu să folosim un limbaj care îl, un limbaj care îl folosim în comerțul cu China ca obstacole în aceeași cutie cu ceea ce folosim când vorbim de comerț în Uniunea Europeană și între statele membre. Am ajuns la un, un alt nivel de armonizare a legislației și pentru ce a rămas nearmonizat, cred că există deja precedente create de Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește principiile fundamentale de mișcare a bunurilor și serviciilor și ce se poate face în acest sens. Și apoi trebuie să mai spun, din punct de vedere al politicii consumatorilor, e trebuie legislație bună care să-i protejeze pe cetățeni și pe consumatori și care să intre în terminologia aceasta comercială, pentru că știm de multe ori că asemenea terminologie e numită uh, iritantă. Eu sper că nu vom folosi astfel de termeni în contextul acesta. Toate acestea au avut de a face doar cu titlul acestei audieri și al raportului. Nu trebuie să le reamintesc membrilor acestei comisii, dar cred că e totuși important să spun că legislația pentru consumatori în Uniunea Europeană e legislație de piață tot ce avem în uh, legislația privind consumatorii se bazează pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și anume articolul care are de a face cu piața internă, pe care se bazează, articolul pe care se bazează piața internă. Abordarea e dublă, pe de o parte ne dorim să-i protejăm pe consumatori, să creștem încrederea lor în noi și să încurajăm să participe pe piața internă, iar pe de altă parte ne dorim să eliminăm obstacolele și le spun obstacole pentru afaceri care doresc să devină transfrontaliere și cred că trebuie să ținem mereu cont de această dublă abordare pe care o avem pe piața unică. Un al doilea punct, care se bazează tot pe principii, e că nu trebuie să credem că dacă dărâmăm barierele în ceea ce privește comerțul transfrontalier, atunci în mod uh, automat consumatorii sunt o situație bună. Nu, de aceea avem o dublă abordare. Trebuie să ținem cont mereu de obiectivele Uniunii Europene și să încercăm să avem și un grad înalt de protecția consumatorilor. Consumatorii au nevoie de un cadru legislativ stabil și solid, un înalt nivel de protecție a consumatorilor, lor și apoi ce trebuie să mai um, atacăm, ce e un punct negativ pe, în privind această strategie, trebuie ca legislația privind protecția consumatorilor să fie mai bine consolidată și și alte domenii ale legislației legate de consumatori. Care sunt obstacolele orizontale? Eu cred că în întreaga discuție în ceea ce privește comerțul pe internet și politica Uniunii Europene din ultimii ani, Cred că s-a discutat foarte mult acest aspect și știm ce înseamnă pentru mediul de afaceri. Știm că pentru mediul de afaceri importantă e legislația privind taxele. Aceasta este cea mai problematică. Uh, decât pentru consumatori. Pentru consumatori, faptul că nu au uh, posibilități de recurs, știm că consumatorii, în primul rând, întreabă ce pot să fac atunci când ceva nu funcționează cum trebuie. Și așa cum știm și știți în această comisie foarte bine, există acum această platformă online de gestionare a litigilor, care în curând va fi uh, funcțională și mai avem și o directivă care a fost pusă în aplicare anul trecut, însă nu toate statele au adoptat-o încă. O altă barieră foarte mare mare e cea legată de blocajul geografic. Suntem fericiți că Comisia Europeană se ocupă, se ocupă acum și de acest subiect și vreau să subliniez că acesta este o altă barieră în libertatea de a oferi servicii și bunuri. Consumatorii trebuie să aibă dreptul să participe și să aibă acces la bunuri și servicii. Așa că e această parte pe care încă nu am analizat-o, însă e timpul să ne axăm și pe ea și să avem o legislație clară, o legislație care să poată fi pusă în aplicare și să ne asigurăm că nu există blocaje nejustificate pentru consumatori dacă aceștia își doresc să treacă granița, să cumpere de pe un alt site, de pe internet și atunci ei să nu fie rerutați sau să fie discriminați în ceea ce privește prețul comportamente anticompetitive, din nou un obstacol foarte mare pentru consumatori, pentru că ei câteodată nu găsesc ofertele pe care le-ar vedea pe piața de acasă. Apoi frauda, frauda în ceea ce privește plata, frauda în ceea ce privește securitatea pe internet și acestea le afectează, pe, îi afectează pe consumatori. Uh, Apoi, în ceea ce privește livrarea pachetelor, și aici Comisia analizează problema, care sunt costurile transfrontaliere, apoi telefoane transfrontaliere, roamingul, dacă suni pe cineva dintr-o altă țară, în, în continuare trebuie să plătești destul de mult și apoi unde găsesc consumatorii informații despre uh, diferitele beneficii pe care le-ar putea avea dacă apelează la o afacere transfrontalieră. Nu există site-uri de comparație care să fie într-adevăr transfrontaliere. Aici am lucrat cu DG Justice deja de câțiva ani pe principii pentru a avea site-uri de comparație, însă din păcate nu, sau, nu avem niciun fel de rezultat vizibil încă. Sperăm că în, luna, în lunile viitoare Comisia va publica rezultatele acestei munci astfel încât acestea să fie accesibile comercianților, tuturor actorilor implicați și consumatorilor. Ce au, de ce e nevoie de, pentru consumator în această strategie? Eu spun că e o strategie foarte tehnică și da, probabil așa trebuie să fie pentru că întreaga mașinărie este foarte tehnică, dar din punctul nostru de vedere nu se acordă destul atenție consumatorilor nu se adresează direct consumatorilor, doar blocajul geografic se axează pe acestea. Nu am timp să mai intru în detalii, dar în ceea ce privește piața unică și piața unică digitală și aducerea împreună acestor două elemente, e bine, aceasta e foarte importantă, pentru că dacă nu, nu avem o imagine completă și totul pare artificial dacă nu urmărim totul ca făcând parte dintr-un tot unitar. Apoi mai există propunerea prin cumpărătorile online pentru consumatori și această fost, am analizat-o și aici o problemă foarte mare și care nu merge cu o piață unică coerentă e faptul că există această despărțire între drepturile online și drepturile offline pentru consumatori, pentru că directiva pentru bunurile tangibile online se, afect, se, se uită doar la cele bunuri care sunt cumpărate online. E o fragmentare care va aduce multe probleme și consider că nu ar trebui să existe. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă, pot să spun doar că principiile există, doar că trebuie să fie mai bine puse în aplicare și cred că proiectul de raport al domnului Dalton atinge și acest fapt. Nu, ex- nu este destul de bine cunoscut acest fapt nici din partea mediului de afaceri, ce înseamnă, ce pot să fac și există o, bun, o percepție mare în ceea ce privește obstacolele. Cred că trebuie ca afacerile să fie mai bine informate și să fie încurajate să pună în aplicare principiile existente. Pe de altă parte, există și excepții în ceea ce privește recunoașterea știplogă și acestea sunt bazate pe criterii non-economice și statele membre pot să aibă motive justificate pentru ele, așa că nu ar trebui să fie puse sub semnul întrebării. Principiile există, trebuie doar să fie puse în aplicare și sunt de acord cu ce au spus colegii mei în legătură cu acestea. Apoi, punerea în aplicare, cum am spus, este subdezvoltată în strategia pentru piața unică și și în, în programul privind o mai bună reglementare. Și mă refer aici la legislația pentru consumator, dar nu numai, trebuie să mai lucrăm mult asupra lor. Apoi, supravegherea pe piață pentru bunuri și siguranța produselor, revizuirea acestea nu ar trebui să fie blocate. E păcat că sunt blocate și nu avem această legislație de care e nevoie pentru sectoarele noastre. Pe scurt și ca să închei, pentru a reduce legislația, folosirea recunoașterii reciproce. În schimb, este o idee care vine sub programul pentru mai bună reglementare. Noi nu credem că e o idee atât de bună. Să nu uităm că armonizația legislației e o ușă deschisă. La nivel european, o legislație înlocuiește alte 28 la nivelul statelor membre. Și nu trebuie să reducem legislația doar pentru că înseamnă costuri adiționale. Trebuie să avem o legislație în care se asigură protecția consumatorilor care e necesară, astfel încât să deschidem ușa pentru comerțul transfrontalier, nu doar pentru afaceri, ci și pentru consumator. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă întreb dacă există întrebări pe aceste primele patru întrebări. Mulțumesc, doamna președinte! reprezint astăzi pe domnul Rozati, care este raportor din umbră pe, pe acest raport. Îmi cer scuze pe că stau cu spatele la dumneavoastră, dar altfel nu pot vorbi în microfon și de asemenea suntem transmiși pe internet. Deci ar fi dificil pentru cei care ne urmăresc pe internet să mă audă. Domnul Rosati și echipa sa Uh, ne-a spus că uh, pot să vă întreb din ce am ascultat și din impresiile domniei sale, este ușor să fie identificate aceste bariere non-tarifare atunci când sunt uh, destinate anumitor sectoare. Însă, în același timp, nu este ușor să încurajăm uh, Comisia Europeană să ia acțiuni concrete și să facă să funcționeze mai bine proiectul pieței unice. Există doar de două decenii uh, nu, și nu este un proiect uh, aproape de sfârșit. Domnul Rosati și cu mine ne întrebăm cum considerați dumneavoastră că puteți ca Parlamentul European poate să legifereze pentru a pune accentul pe piața unică pentru a clarifica, uh, pentru a convinge Comisia și Consiliul să elimine aceste bariere, fie pas cu pas, uh, este suficient de rapid, suntem interesați de opinia dumneavoastră pentru că este foarte clar că există probleme, însă am dorit să știm cum le putem rezolva în cadrul Parlamentului. Andreas Schwab. Mulțumesc, uh, Vicky. Nu doream să intervin, însă în primul rând îi mulțumesc, mulțumesc raportoarei noastre din umbră și câteva întrebări. În primul rând, susțin această idee, uh, însă este pare puțin ciudat să vorbim despre pariere non-tarifare în interiorul pieței unice, uh, bineînțeles depinde de definiție, însă există în continuare pariere Eu aș începe cu exemplele care au fost uh, date uh, în domeniul comercial și în timpul prezentările m-am uitat la informații despre uh, datele comerciale pentru Regatul Unit, pentru că comerțul între uh, Regatul Unit și Statele Unite uh, și Statele, Regatul Unit și Statele Unite au scăzut cu 45% și în schimb comerțul între Regatul Unit și Germania a crescut cu 15% ceea ce privește exemplele care au fost date de o serie de experți, în special de expertul danez, cu, pe care deja l-am uh, întâlnit în mandatul anterior, în timp sau în timpul președinției daneze, este că Curtea de Justiție în octombrie 2014 a decis că anumite cereri de uh, furnizări de apă, de exemplu, nu mai sunt permise. Așadar, încet, încet, există o abordare pas cu pas prin care aceste bariere non-tarifare dispar. Așadar, uh, și un lucru pozitiv pe care l-am menționat și în această dimineață cu domnul Monti, că niciun stat uh, membru nu este nevinovat. Și am, am lansat o întrebare în legătură cu standardul britanic 5852 uh, în ceea ce privește mobila care afectează o serie de producători din Germania. Este clar că unele dintre aceste măsuri care pot să fie văzute foarte critic din afară au o tradiție, au o susținere puternică și au anumite efecte pe piață care nu pot să fie uh, eliminate doar prin discuții. Așadar, avem Curtea de Justiție, avem o decizie, nu pe mulți îi mulțumește acest lucru, Însă vrem să avem o abordare europeană și nu știu dacă se justifică lansarea unei proceduri de încălcare a obligațiilor conform tratatelor. Ia un alt exemplu atunci de la Eurocors, Eurocommerce, atunci când Mm, discutăm cu comercianții, se, aceștia se plâng în legătură cu uh, urbanistica, dacă uh, se dorește uh, păstrarea uh, întreprinderilor în oraș, nu depinde de Uniunea Europeană să uh, forțeze orașele să uh, găsească modalități de a avea, de exemplu, supermarketuri în centru. Uh, orașele trebuie să găsească soluții pentru a avea un supermarket sau nu în centru și aici este o problemă de subsidiaritate. Există multe exemple care pot să fie date aici și cred că este problema acestei audieri că o îmbunătățire pe piața unică se poate face doar cu exemple mici. Noi nu suntem comisia, însă și atunci când discutăm aici avem o poziție foarte ajungem la o poziție foarte negativă pentru că putem găsi doar exemple negative. Îl încurajez pe colegul Dalton și pe cei care dorim să, să eliminăm aceste bariere, să continuăm, însă există anumite schimbări. Decizia Curții de Justiție din 2014 este un exemplu și, de asemenea, uh, cifrele comerciale pentru Birmingham. Vă mulțumesc. Aveam și eu câteva întrebări înainte de a trece la următorii vorbitori. Mulțumim pentru menționarea mm, pachetului de supraveghere a pieței și siguranței pe piață. Întotdeauna când discutăm despre acest uh, subiect, întotdeauna se pare că punem accentul doar pe un aspect și nu pe întregul pachet. Dacă doriți să ne trimiteți câteva din alte puncte care considerați că ar fi importante, în special supravegherea pieței, pentru că noi considerăm că supravegherea pieței uh, este din nou în atenția Comisiei. Aș dori să revin asupra temei standardelor, deci atunci când standardele diferă. În urmă cu 3 sau 4 ani am încercat să armonizăm standardele pentru mobilă și când eram mic uh, aveam foarte multe, uh, vedeam multe reclame care um, susțineau uh, materiale antifuge uh, și eu am fost foarte îndoctrinată, așadar eu susțin aceste materiale antifuge și uh, susțin mi-aduc aminte că acum 3-4 ani încercam să încurajăm alte state membre să adopte aceste standarde, însă în alte state membre, poate alții au crescut și au. Uh, uh, mesajul lor este că aceste uh, chimicale sunt cancerigene și se împotrivesc acestor chimicale. Deci atunci când vrem să armonizăm standardele, trebuie să o, să o facem într-un domeniu în care uh, consumatorii să fie de acord. Eu dacă încerc să forțez pe cineva să folosească materiale ignifuge, nu va fi acceptabil pentru anumite, anumiți consumatori. Există uh, circumstanțe în când este nevoie de standarde diferite Trebuie să armonizăm standardele unde putem și unde consumatorii sunt de acord. Altfel, câteodată apar diferențe care sunt culturale. Bine, oricum poate putem să ținem cont de acest aspect. Vă mulțumim pentru prezentările dumneavoastră, dar puteți să ne dați mai multe exemple în legătură cu domeniile unde ar fi mai ușor ca consumatorii să fie de acord cu noi. Să trecem acum la următoarea secțiune, pentru că am impresia că au fost mai degrabă observații decât întrebări. Următoarea secțiune examinează barierele legate de sectoare. Daniel, vrei să intervii din nou? Da, foarte rapid, pentru că totul se leagă. Câteva lucruri. În primul rând, motivul pentru aceste tarife, bariere non-tarifare, este că ă, piața internă o privim ca și cum ar fi o piață națională, însă multe state membre nu o văd în acest fel. Așadar, ă, dacă privim lucrurile din punctul de vedere al comerțului internațional, ne permite să avem o perspectivă mai largă și cred că am vorbit aici despre urbanism și despre incendii, însă acestea nu sunt bariere non-tarifare pentru că sunt, țin de precauție și sunt non-discriminatorii. Așadar, mi se pare un lucru important. Putem identifica aceste aspecte, să vedem care dintre ele sunt într-adevăr bariere non-tarifare și să vedem ce putem face în legătură cu aspectele care reprezintă bariere non-tarifare. Un alt aspect pe care l-aș spune în legătură cu această a doua sesiune, avem sisteme naționale, regionale, federale, fiecare, fiecare entitate politică are drepturi și responsabilități și și-a dezvoltat anumite legislații pe baza anumitor realități politice. Diferite regiuni, diferite orașe privesc alte lucruri ca fiind importante și cred că provocarea este aici să vedem cum putem să unim toate aceste abordări. Și la ce nivel spunem că este o decizie politică non-discriminatorie. Așadar, acestea ar fi câteva observații generale. În ceea ce privește sectoarele specifice, le dau cuvântul invitațiilor noștri pentru a auzi ce au ei de spus. Foarte bine. Următorii patru vorbitori pe acest subiect, Adrian Harris, în primul rând, director general la Orgalim și care reprezintă pe, îi reprezintă pe producători. Bună ziua, mulțumesc doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Suntem norocoși în aceste circunstanțe pentru că avem o legislație destul de consistentă, ceea ce a reglementat sectorul nostru și uh, există o armonizare. Aceasta a fost prima fază, după aceea a venit legislația cu privire la armonizarea minimă, însă chiar și atunci când există o uh, legislație cu armonizare de plină, există schimbări rapide la nivel, la, te- la nivel tehnologic. Uh, la un eveniment pentru producători Financial Times, o companie britanică demonstra un robot, Soft Touch, care să lucreze cu oamenii și ne-am întrebat, vindeți acest, reușiți să vindeți acest robot? Știu că roboții erau priviți ca fiind periculoși. Acesta este um, Uh, un robot care este menit să lucreze cu oamenii uh, și am reușit să-l vând peste tot în Europa, în afară de Regatul Unit, unde îl produc. Așadar, uh, uneori legislația nu avansează suficient de rapid. după aceea, în ceea ce privește armonizarea minimă, aceasta are uh, uh, diverse consecințe. De un exemplu practic, uh, echipament, directiva echipamentelor electronice, WI, acest echipament, un același echipament nu intră în aceeași categorie în diverse state, pentru că anumite, anumite state ar, au hotărât că anumite echipamente intră sub incidența directivei și altele nu. Deci există interpretări care uh, acapar din tipul de legislație. După aceea, chiar în armonizarea, în legislația armonizată, există părți nereglementate. Deci dacă luăm o mașinărie um, pe care trebuie să o escaladezi pentru a face întreținerea, uh, dintr-un motiv sau altul, acea scară pe care trebuie să urci în Germania nu este de aceeași dimensiune ca și dimensiunea necesară în alt stat. Deci chiar și în cazul unor uh, aspecte care nu sunt reglementate, apar diferențe. Un alt aspect unde este, lucrurile sunt clare este că sunt uh, interpretări diferite la nivel local. Acest lucru se întâmplă mai mult în sectorul bunurilor pentru consumatori decât în industrie, cum ar fi mașinile de spălat, frigiderele și deseori atunci când uh, ajungem la partea de retail, inspectorii locali au o interpretare diferită în legătură cu ceea ce este legal sau nu, ceea ce duce la probleme. Dacă trecem la partea de aplicare, sunt de acord cu colegul meu de la BEUC că aplicarea este extrem de importantă. Mm. De fapt, am uh, lucrat cu organizația SOR uh, ABUC, ANEC, am făcut un studiu în legătură cu necesitatea de aplicării. Însă noi spunem că legislația este suficientă și trebuie aplicată. Uh, pentru noi este foarte simplu. Orice produs de pe piața europeană trebuie să respecte legislația europeană și statele membre trebuie să treacă la aplicare. Deci nu susținem o legislație suplimentară. Nu aș intra mult pe mărcile private naționale. Aceste cerințe vin în special din partea de mediu, uh, produsele de construcție, în Germania Blau Enkel uh, și altele uh, sunt mărci Uh, naționale, care chiar dacă sunt corespunzătoare cu legislația comunitară, uh, există o solicitare de mărci adăugate uh, suplimentar. Deci atunci când există declarația de conformitate a um, producătorului, există bariere de facto care sunt aceste mărci, mărci suplimentare. Nu este vorba doar de mărci. Uneori, uneori, dacă vorbim despre echipamentul electric, în Polonia poți să vinzi ceva care este în conformitate cu directiva voltajului eh, scăzut, însă regulamentele de poluare cer anumite schimbări. Anumite schimbări vin și din eh, anumite regulamente, dintr-un motiv eh, ciudat. Nu poți să traversezi frontiera cu un buldozer fără să adaugi uh, unul sau două reflectoare suplimentare sau să uh, se facă un zgomot în momentul în care buldozerul merge în marșarier. Aspecte relativ minore, însă care sunt în continuare bariere. Uh, noi facem față în mod pragmatic acestor probleme. Uh, facem mult pe piața internă prin standardizare 4 cincimi din standardele de astăzi nu țin de fapt de legislație, deci nu sunt legate de proceduri de evaluare a conformității, însă noi dezvoltăm aceste standarde pentru că odată ce avem un standard european, putem să retragem standardele naționale, ceea ce facilitează mult mai mult, mult o piață internă. Și acest lucru este uh, esențial funcționării noastre pe piața internă și de aceea avem foarte multe discuții cu Comisia și am dorit ca Comisia să nu se implice pe partea de partea nereglementată care ar trebui să fie să rămână în mâinile producătorilor. Chiar dacă ne gândim la, regula, la, la reglementare, deseori noi reglementări creează noi bariere non-tarifare. Vă dau un exemplu tipic. Avem o propunere în legătură cu mineralele care provin din zone de conflict. Această legislație este bună, însă nu ne place comunicarea însoțitoare care sugerează că statele membre ar trebui să aibă cerințe de achiziții publice și Uh, cerințe de etichetare locale și în momentul în care introduci aceste cerințe, introduci bariere non-tarifare. Deci Comisia în acest caz a eliminat o discuție mai dificilă uh, pentru că a introdus aceste aspecte în comunicare, însă prin principiul subsidiarității apare posibilitatea de a avea noi bariere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, următorul vorbitor doamna Sitski de Grut, uh, consilier uh, superior uh, în FSB, Federația Micilor Întreprinderi. Bun venit! Vă mulțumesc, am anumite prezen... prezentări, am o prezentare, însă dacă nu apar, le pot... Iată, sunt pe ecran. FSB are peste 2000 de membri în toate sectoarele economiei, în Regatul Unit, voi vorbi despre perspectiva Regatului Unit, nu pot să mă refer la un anumit sector, însă voi am ales sectorul comerțului electronic, pentru că vrem ca IMM-urile să se digitalizeze și să fie active pe internet și să înceapă să exporte. Să exporte. Am văzut raportul dumneavoastră excelent pe piața digitală, însă cred, ca și colegii mei, că există o suprapunere între supra, piața unică digitală și piața unică. Comerțul electronic este calea mm, IMM-urile către piața unică. Barierele principale sunt multe, dar am ales trei. Și mă bucur că cineva a menționat uh, acea cale digitală menționată de către comisie pentru că atunci putem să vorbim despre acest lucru și nu doar despre bariere. Um, există o bariere care țin de infrastructură, uh, accesul rapid la internet, um, livrări în întreaga Uniune Europene și TVA în special este o problemă foarte mare. Internetul, după cum știm, întreprinderile depind din ce în ce mai mult de internet, nu este vorba doar de uh, viteza, ci și de um, fiabilitatea conexiunii. Uh, conexiunile proaste opresc acțiunile pe, pe internet. Un membru are un site de licitații pentru echipamente grele și o întârziere de jumătate de secundă poate să facă o diferență între încheierea unei tranzacții sau nu. Este nevoie așadar de o infrastructură care să uh, permită o conexiune fiabilă la internet. Trebuie să susținem o viteză minimă de 10 megabits pe secundă mm, peste tot, inclusiv în uh, uh, zona rurală, rurală a Scoției. Nu știu unde a dispărut fișa următoare. Există o problemă cu livrările uh, pachetelor. Un IMM va trimite va, uh, puține pachete de o valoare scăzută, deci nu poate să profite de uh, ofertele angro ale transportatorilor. Trebuie să rămâi competitiv în comparativ cu marile companii care oferă livrarea în acea zi, de exemplu. Acum, TVA, taxa pe valoare adăugată, este o problemă majoră și este o adevărată piatră de încercare pentru piața unică. Dacă nu vom avea o reglementare corespunzătoare a taxei pe valoare adăugată, a apărut uh, VATMOS, uh, mini ghișeul unic pentru TVA, uh, care sunt beneficiile pentru un IMM care nu sunt înregistrate pentru TVA. Dacă cineva vrea să vândă produse în Slovacia, trebuie să ceară o înregistrare pentru TVA în Regatul Unit. După aceea trebuie să se facă o înregistrare la sistemul VATMOS. După aceea trebuie să dea o dovadă a domiciliului uh, cu clientului. Trebuie să acorde doar o probă. Așadar, deja există o bună practică în regulamentul respectiv. După aceea trebuie să afle rata de TVA din Slovacia și să uh, adapteze prețul produsului și după aceea să înregistreze uh, tranzacția în sistemul VATMOS. Anumite lucruri pot să fie automatizate, însă pentru întreprinderile care nu uh, au de-a face cu TVA în mod uh, obișnuit, este o povară și trebuie să redresăm acest lucru. Atunci când nu există acest sistem FATMOS, va trebui să Uh, se înregistreze pentru TVA uh, pentru fiecare stat. Uh, există 20 de regimuri de TVA, 28 de limbi. Trebuie să se afle din nou rata care se aplică produsului și plata TVA. Într-un stat TVA se plătește în fie, trimestrial, în alt stat nu și poți să plătești, uh, să faci o plată a TVA în fiecare lună. Deci în ceea ce privește Regatul Unit, uh, uh, ai de ales între să te înregistrezi pentru VATMOS, să înregistrezi pentru TVA în fiecare stat sau să nu vinzi pur și simplu în străinătate, pentru că este prea complicat și am văzut unele întreprinderi care recurg la această soluție. Nu există niciun prag pentru TVA pentru servicii electronice de anul trecut, însă există un prag pentru vânzarea la disten, distanță între 35.000 și 100.000 de euro. Așadar, orice armonizare ar fi binevenită în acest sens. Absența unui prag în cadrul serviciilor electronice ar fi opțiunea cea mai bună și cea, cea mai clară pentru piața internă. Întotdeauna se plătește TVA și întotdeauna se plătește la destinație. Acest lucru este extrem de clar. Evităm uh, frauda fiscală și se uh, face față concurenței. Însă acest uh, lucru nu funcționează cu firmele mici care nu sunt înregistrate pentru TVA. Deci peste jumătate din întreprinderile din Regatul Unit. Deci suntem blocați. Vrem să avem o piață unică completă, însă în același timp vrem ca micile întreprinderi să poată să aibă succes. Deci, ar trebui să avem nevoie de un. ar trebui să mai fie necesar un pas intermediar. Aș prefera o piață uh, internă, nu neapărat perfectă, o piață unică, nu, care să nu fie perfectă, dar pe care să fie multe uh, întreprinderi mici, decât una um, mai perfectă pe care să nu aibă acces acestea pentru ca acestea, uh, aceste întreprinderi să poată să uh, aibă o intrare pas cu pas. De asemenea, um, ar putea să existe un prag uh, comunitar de 100.000 de euro sau chiar mai mare dacă adoptați, adoptați în micile întreprinderi, piața uh, unică va începe să funcționeze mult mai bine. Aș fi foarte bine dacă aveam un sistem VATMOS uh, funcțional. Um, thank you. Kwiatkiewicz. That's okay. I know it's different. Doamna Kwiatkiewicz. Nicio problemă, știu că e greu de pronunțat numele meu, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat la această discuție interesantă. Noi suntem uh, o confederație poloneză, Leviatan ne numim. Reprezentăm circa 900 de mii de angajați. Suntem uh, înființați în 1999, iar la Bruxelles avem un oficiu din 2001 și avem uh, structuri regionale și în Polonia. În prezentarea mea aș vrea să mă refer la chestiuni extrem de concrete, la exemple practice de bariere netarifare cu care se confruntă companiile noastre. Mai întâi, pe piața unică a bunurilor, o interzicție de transporturi a apei minerale din Slovacia către o întreprindere de îmbuteliere a apei din uh, Polonia. s-a dorit să se extragă apa din uh, Slovacia și apoi ea să fie transportată în Polonia, unde să fie îmbuteliată. Distanța este foarte mică între cele două locuri, iar pe partea slovacă nu există niciun fel de infrastructură. De aceea a apărut, planul acesta a apărut fi foarte bun. S-au obținut toate certificatele necesare, iar în decembrie 2014 Slovacia și-a schimbat Constituția. Care au fost efectele acestui uh, lucru? nu s-a mai putut transporta apa din Slovacia în afara teritoriului național decât în cazuri de situație urgentă. Și asta înseamnă că compania noastră poloneză a avut o, o problemă, s-a adresat nouă și acesta este un caz limpede în care Slovacia discriminează împotriva unei societăți într-o altă țară membră în ce privește libera circulație a bunurilor, în acest caz apa pentru îmbuteliere. Ne-am adresat comisiei în martie 2015 pentru că am considerat că este o încălcare a articolului 30, articolul 34 și 35 din tratat și ce interesant este că legislația unui european armonizată privind protecția apelor există de asemenea, deci nu există aici competențe naționale stricte. Și săptămâna trecută ni s-a adus la cunoștință că Comisia Europeană a început uh, procedurile de încălcare a dreptului comunitar împotriva Slovaciei în acest caz. Este un exemplu limpede pe care însă noi îl percepem ca fiind o barieră netarifară în calea liberei circulații a bunurilor. Un alt exemplu se referă la sectorul serviciilor. Salariul minim în sectorul transporturilor introdus în ianuarie 2015 de către Germania – este o măsură care și nu este care complică foarte mult viața companiilor de transport, nu doar din Polonia, care sunt obligate să plătească un, un salariu minim pentru acei șoferi care traversează teritoriul Germaniei. Asta se aplică doar cabotajului, nu și tranzitului și nu este foarte limpede dacă se aplică și transportului internațional. Această reglementare a ridicat probleme până și administrației germane, de îndată ce a fost introdusă această nouă reglementare, a fost suspendată pentru că nu se știa dacă va exista capacitatea administrativă, chiar în Germania, de a o pune în aplicare. Costurile au fost uriașe, a fost o povară administrativă foarte mare pentru că se, cerea, se cereau informații companiilor cu privire la planurile de călătorie sau de traversare a Germaniei numai în scris și numai prin fax. Costurile au fost de peste sau amenda era de peste 5.000 de euro în caz de, neînche- de neconformitate, 55.000 de euro în caz de neconformitate și peste 30.000 de euro în caz de necooperare. Costurile de traducere în germană, de exemplu, erau foarte mari. Trebuia să se traducă și contractul și uh, cartea de muncă, registrul cu uh, programul de lucru, toată lista acestor documente, informații pe care nu vedem de ce ar fi trebuit să le fi tradus și am fi preferat să le menținem în propria limbă. Legislația inter, in, uh, încalcă de asemenea sistemele de remunerare care țin de resortul național. N-am să intru în detaliu, dar există metode diferite de a calcula costul total al muncii și chiar și salariul. Există mm, uh, anumite sume alocate mm, zilnic sau alocate pentru călătorie și așa mai departe. Unele elemente sunt incluse în salariul de bază în Germania și nu în Polonia, deci elemente din acestea contabile de care trebuia să se țină seama. Companiile germane din sectorul transporturilor lucrează de atunci în condiții de mare incertitudine. Chiar și atunci când clientul e mulțumit, operațiunea a fost dusă la bun, la sfârșit, la bun sfârșit, cu succes și totuși ă, există cumva o sabia lui Damocles asupra companiei. S-a inițiat de asemenea de către comisie o procedură de încălcare a dreptului ă, european și împotriva Germaniei. În mai 2015 vom vedea cum evoluează lucrurile. Foarte succint pentru că multe lucruri s-au spus deja, am să mă refer și eu la uh, sectorul construcțiilor și aici Există bariere netarifare, controle împovărătoare din partea uh, companiilor, asupra companiilor străine, în special cele care folosesc uh, lucrători detașați, se solicită de asemenea o gamă foarte largă de documente uh, se fac controle ample, se fac uh, controle îndelungate, chiar uh, sunt arestați temporar uh, în, în vederea anchetării lucrătorii detașați, lucru care afectează companiile și cele care, pe cei care folosesc serviciile acestora. Deci, Așa cum arătăm în punctul 33 din raport, e nevoie de o consolidare, de o mai bună punere în aplicare a legislației europene și de o mai bună cooperare pentru eliminarea abuzurilor și practicilor ilegale la nivel transfrontalier, asta încă de la începutul acestora și nu după ce ele s-au transformat într-o practică deja consfințită. Și foarte succint, o observație cu privire la sectorul de retail, și aici am asistat la niște evoluții neplăcute, nu doar în Polonia, din 2012, există o interdicție cu privire la uh, publicitatea pentru medicamente sau pentru um, operațiunile din um, domeniul medicinei dentare. Și asta, mai există o, o, o dispoziție, de exemplu, și anume că 25% cel puțin din acțiunile sau din părțile sociale ale unei farmacii trebuie să fie deținute de farmacist. Așadar, insist asupra punerii în aplicare a regulilor europene, ca și antevorbitorii, trebuie să se evalueze situația de la nivel național și conformitatea cu principiul pieței unice, ținându-se în același timp seama și de principiile de concurență de la nivel național și european. Trebuie să, să se intervine de la bun început pentru a se evita recurgerea la procedura de încălcare a dreptului comunitar, pentru că atunci când se întâmplă acest ultim lucru, e deja foarte târziu. Și credem că Parlamentul European are un rol deosebit de important în a orienta discuțiile și ar trebui să se formuleze, să se culeagă date suficiente înainte de a se formula judecăți de valoare. Mulțumesc și acum Esther Lynch din partea ETUC. Esther. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua tuturor, mă numesc Esther Lynch, reprezint uh, Confederația Sindicatelor Europene, ETUC, reprezint vocea lucrătorilor, familiilor, uh, acestora din întreaga Uniune Europeană. Mesajul nostru este limpede, drepturile omului, egalitatea, siguranța, sănătatea, drepturile sindicatelor, drepturile asociere nu trebuie să se constituie în bariere netarifare. Aceste drepturi există în urma ani de luptă și reprezintă un echilibru delicat, de aceea nu se poate să le avem în vedere în mod izolat, așa cum domnul Daniel Dalton arăta ceva mai devreme. Tratatul european nu consideră că piața internă este menită doar să promoveze interesele întreprinzătorilor. Nici cetățenii sau lucrătorii nu se cuvine să fie lipsiți de drepturi și să fie priviți doar ca niște consumatori. Tratatul prevede că piața internă, printre altele, să promoveze o economie socială de piață, precum și ocupare de plină și progres social, asigurarea unei, protect, unei protecții ridicate a oamenilor și mediului, promovarea progresului științific și tehnologic, combaterea excluziunii sociale și discriminării, promovarea dreptății sociale, precum și a egalității dintre bărbați și femei, a solidarității între generații și protecția drepturilor copilului. Desigur, trebuie promovate toate aceste obiective în mod adecvat în funcție și de Carta Drepturilor Fundamentale. Ținând seama de toate aceste lucruri, putem trage concluzia că este inadecvat ca aceste drepturi să fie um, cântărite în funcție de lista de criterii pe care o promovea domnul raportor. Asta nu înseamnă că nu se poate face mai mult și mai bine. Din contră, e foarte bine să existe o discuție constructivă atunci când uh, se promovează amenințări împotriva uh, salariilor minime sau a drepturilor lucrătorilor detașați, atunci când există limitări la adresa siguranței și sănătății la locul de muncă, care cu siguranță vor face obiectul acestor, uh, acestui pașaport european în materie. va trebui să vedeți cum se, cum se cum oglindește legislația europeană pe care o promovați acum, Carta Fundamentală. Și am participat la o comisie pentru o mai bună reglementare în domeniul afacerilor. În această calitate am promovat uh, discuțiile cu uh, autoritățile guvernamentale, discuții menite să promoveze protejarea drepturilor, precum și, desigur, un mediu de afaceri mai performant. Este foarte bine să existe astfel de discuții și cu privire la uh, Uh, registrele cu privire la timpul de lucru, pe care angajatorii le reclamă ca fiind uh, unul dintre elementele cele mai împovărătoare administrativ. Dar dacă ne uităm peste câte formulare trebuie completate, da, ne dăm seama că se poate și mai bine. Însă există și uh, plângeri în acest domeniu. Noi am sugerat să existe un singur formular și pentru timpul de lucru și pentru calcularea salariului minim. Deci, dacă sunt avute în vedere la modul abstract și izolat aceste formulare necesare pentru calcularea timpului de lucru, atunci se ajunge la o concluzie incompletă și incorrectă, pentru că același formular este folosit de fapt și pentru calcularea salariului minim. Și în felul acesta S-ar promova reglementarea inteligentă și nu birocrația excesivă. Iată cum putem juca prin discuții un rol constructiv, dar asta numai dacă ne implicăm în aceste discuții și când vrem în mod sincer să îmbunătățim și să protejăm drepturile omului în cadrul acestor dezbateri și nu să le subminăm și să le punem sub amenințare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva din sală să adreseze întrebări punctuale acestui grup de cinci paneliști, Dan și apoi Eva. Eva întâi. Mulțumesc foarte succint. Voiam să o întreb pe doamna Kvacevici. dacă și care ar fi barierele netarifare specifice pentru centrul și estul Europei, dacă există așa ceva, caracteristic acelei regiuni, pentru că de acolo veniți dumneavoastră și probabil cunoașteți mai bine regiunea. Există așadar astfel de bariere specifice pentru această parte a Europei sau, practic, e vorba de aceleași bariere netarifare ca și în restul Uniunii Europene? Nu, n-aș spune că e vorba de bariere specifice pentru o anumită regiune mi-este greu să spun și că e vorba de bariere pentru anumite sectoare și nu pentru altele. Sunt bariere transversale. Aș vorbi mai degrabă de elemente bazate pe dovezi, pe probe. În momentul de față nu am niciun fel de dovadă, niciun fel de probă cu care exista astfel de bariere, mai degrabă într-o parte a Europei decât în alta. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc. Voiam să mă refer la un sector specific și anume cel al sănătății. Știm cu toții că putem să mergem la spital într-o altă țară, dar în practică. Plățile sau se pare că fiecare pacient este legat de sistemul din țara lui, din motive legate de plăți și așa mai departe, desigur. Ne-ați putea da mai multe detalii? Dan Dalton. Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva întrebări. Mai întâi, cum, cum putem să abordăm problema acestor competențe partajate între diferite niveluri de guvernare? Și azi dimineață domnul Mondi vorbea despre punere în aplicare. Dacă am putea muta unele puteri, uh, unei competențe în materie către DG Comp. Ar fi interesant să știm acest lucru. Și am și un comentariu la ce spunea uh, reprezentanta uh, sindicatelor. Pentru, și m-a surprins un pic tonul dumneavoastră, pentru că tocmai membrii sindicatului dumneavoastră sunt cei mai afectați de aceste bariere, pentru că rămân cu mai puține locuri de muncă. De aceea, să știți că eu, raportul meu nu este un atac la adresa dumneavoastră, din potrivă. Uh, Vrem să reducem aceste bariere netarifare și astfel să aducem mai mulți oameni pe piața muncii, în locuri de muncă și să reducem și prețurile. Așa că doar voiam să comentez că m-a surprins un pic tonul dumneavoastră. Dacă doriți să reacționați la orice ar fi spus unul dintre vorbitori, da, îmi cer scuze dacă tonul meu mai robust, ă, asta vine din ani de experiență în lupta pentru angajați. Peste un an și sau doi, dacă mai rămân aici la Bruxelles, poate că o să am un tor mai blând. Dar aveți dreptate. Orice companie care nu respectă regulile subminează, își subminează colegii care respectă regulile. Și deci da, și noi suntem pentru concurența loială. Și sigur, e bine ca cu atât, uh, este adevărat că cu atât este mai profitabilă o companie, cu atât uh, își poate permite să plătească salarii mai bune. Dar poate că n-am arătat eu suficient de limpede cât este de greu să se organizeze discuții în care sindicatele să joace cu adevărat un rol constructiv și util. Din experiența de până acum, discuțiile se orientează foarte adesea către reducerea drepturilor, către scăderea drepturilor. De aceea ar fi foarte bine să existe un anumit grad de certitudine ca atunci când se pune pe masă o, un act legislativ, o propunere, aceasta să nu fie o încercare de reducere sau limitare a drepturilor. Dacă am avea această garanție, să știți că discuția ar arăta cu totul altfel decât în momentul de față, când membrii noștri sunt îngrijorați. Poate că o să vă șocheze lucrul acesta, dar până și posterul uh, pare să sugereze că se dorește reducerea drepturilor. Sunt convinsă că nu aceasta este de fapt intenția, dar până și asta susține ce vreau să spun. Deci, voiam doar să aduc în fața comisiei dumneavoastră îngrijorările uh, lucrătorilor noștri, cum că discuțiile pe marginea acestei sau propunerile în materie de reducerea barierelor netarifare țin de fapt de reducerea drepturilor lucrătorilor. Și noi vrem ca acest lucru să nu se întâmple în niciun caz. Lucrătorii noștri, membrii noștri vor exact opusul și deci eh, discuția noastră ar trebui să pornească dintr-un alt punct. Da, nu vreau să merg mai departe pentru că colega din comisia care se ocupă pentru ocupare ar spune că îi încălcăm uh, propriile ei competențe. Îmi cer scuze că bat cu pumnul un pic în masă, nu sunt așa de obicei, dar uh, ceea ce spuneți dumneavoastră chiar nu ține de resortul com comisiei noastre, ci de cea a, a, uh, a ocupării. Mai avem cât, câteva intervenții. Și anume, reprezentanții Comisiei și respectiv ai Consiliului. Mai întâi, domnul Jürgen Tidie, șef de unitate, politici servicii pentru consumator, DG Grow, și apoi domnul Tiede Stroband, consilier în afaceri economice din partea președinției olandeze a Consiliului. Jürgen, te rog mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați pronunțat perfect. Felicitări, chiar dacă numele meu e foarte complicat de pronunțat. îi mulțumesc și domnului Dolton, precum și tuturor celor care au intervenit astăzi, care au adus numeroase elemente factuale pe care noi le vom analiza, multe dintre ele de fapt le, le și știm. Aș face trei observații cu caracter general în câteva minute, voi încerca să vorbesc mai puțin de o minute. Mai întâi, Ați vorbit cu exemple numeroase despre posibilele bariere. Cred că aici, la Parlamentul Euro European, trebuie să vă gândiți și la alte elemente, cum ar fi siguranța împotriva incendiilor, consumatori, protejarea cons lucrătorilor. Dar trebuie să ținem seama și de faptul că piața unică reprezintă o plusvaloare deosebită pentru fiecare cetățen în parte. Ne redresăm după o criză economică, stăm mai bine, dar încă nu foarte bine. Și piața unică poate fi o gură de oxigen pentru statele membre. Problema este, deci, nu doar să depășim obstacolele de dragul lor, ci pur și simplu este în interesul uh, nostru ca lucrurile să funcționeze. Acum, la nivel concret, am să mă refer la informare și punere în aplicare mai întâi. S-a vorbit mult despre faptul că trebuie să fie disponibilă inform- trebuie să fie disponibile informații, că informațiile sunt prea puține. M-aș referi la un proiect care se regăsește în strategii, dar pe marginea căruia lucrul continuă, este vorba de portalul unic digital. Vorbeați despre sectorul construcțiilor. Să ne gândim, de exemplu, la calificări. Trebuie să știi ceva despre calificări, despre serviciile furnizate și despre produsul de construcții. Și atunci te duci și cauți informațiile astea pe trei portaluri pe internet, dacă vrei să faci o afacere în domeniu. Ideea este deci să combinăm, să fuzionăm aceste portaluri. Nu vom face un portal unic european pentru că sunt 28 de state membre, dar vrem să creăm mult mai multe sinergii și informațiile să fie disponibile mult mai ușor și mai concentrat. Aceasta este ideea strategiei și a portalului digital unic. Dacă acesta va putea, fi, va putea să prindă uh, avânt, atunci ar fi foarte bine. S-ar putea astfel aduce la oaltă universul bunurilor și al serviciilor, pentru că din ce în ce mai des uh, granița dintre acestea este destul de vagă. Apoi, să ne concentrăm pe procedurile electronice. Există un punct unic de contact în baza directivei servicii 2, Există însă niște probleme de punere în aplicare, e adevărat, sunt state membre care au primit niște scrisori tare neplăcute din partea Comisiei, Și uh, ni s-a spus, uh, bun, uh, recurgem la procedura electronică, dar să ne uh, echipăm întâi cu un fax. Nu putem să îndemnăm oamenii să treacă la lumea digitală, dar să spunem în același timp, uh, păi, până la urmă, un fax este suficient. Deci aici Problema depășește cu mult uh, chestiunea punctului de contact unic. Vrem să existe însă un punct de contact unic și pentru bunuri și pentru servicii. Cred că este foarte util acest lucru. Vrem să promovăm și procedurile electronice și regulamentul EIDAS privind uh, identificarea uh, electronică și semnătura electronică. Este foarte important ca statele membre să pună în aplicare aceste directive și, din păcate, nu prea fac mare lucru în acest sens. Apoi, conștientizarea, informarea, uh, Știm cu toții că există multe norme în uh, vigoare în materie de bunuri, iar um, uh, pentru recunoașterea reciprocă există un cadru de reglementare, însă el nu funcționează foarte bine în practică, de aceea aici trebuie să facem mai mult. Cred că și difuzarea informațiilor și în rândurile autorităților naționale cu privire la ce înseamnă recunoașterea reciprocă, fiindcă nu este un termen strict abstract. Am înțeles că se uită juriștii peste el și îl interpretează, dar e o chestiune care ține de viața de zi cu zi și ar trebui să se includă în lege, ceea ce din păcate nu se întâmplă întotdeauna în statele membre. Dacă ar fi așa, ar fi foarte bine. Apoi avem un cadru de reglementare pentru calificări și profesii. E o problemă extrem de delicată, o problemă foarte dificilă, fiindcă multă lume își închipuie să pornim de la principiul țării de origine și atunci începe o dezbatere cu care se confruntă de chiar acum și Parlamentul. Iar pentru strategia privind piața unică am mers mai departe decât uh, răspândirea informațiilor. Există un pașaport pentru servicii menit să ajute întreprinderile, în special cele din uh, sectorul construcțiilor, să facă față realității zilnice. Va trebui să analizăm la mediul de reglementare și acest lucru va face obiectul unei dezbateri, poate nu la acest raport, poate la următorul, care este în prezent în curs de elaborare. Cam atât vă pot spune eu acum cu privire la recunoașterea reciprocă. Referitor la punerea în aplicare, îmi face plăcere să aud că unii dintre vorbitori spuneau că această problemă trebuie să țină și de statul membru. S-a vorbit și de Solvit, care este un instrument extrem de practic, organizat la nivelul statelor membre. Coordonatorii Solvit din statele membre adună material și au un pic tendința să ne trimită nouă pe cap și să ne ceară nouă orientări mereu. Vă spun sincer, ar trebui să discute între ei și să rezolve problema între ei, pentru că până la urmă e vorba de punere în aplicare concretă în viața de zi cu zi și regulile există. Dacă ne tot trimit înapoi Solvit ca să primească orientări de la noi, nu e o soluție. Solvit funcționează deja, există normele necesare și materialul adunat. Deci și cei de pe piața unică, oamenii, autoritățile, trebuie să discute între ele și să își facă treaba. Nu întotdeauna comisia trebuie să le facă temele. Comisia face ce are de făcut și de fiecare dată când face acest lucru încep dezbateri dificile, de exemplu salariile minime din Germania este un astfel de exemplu, sunt de acord că s-au demarat uh, unele proceduri de încălcare a dreptului comunitar și adevărat că acestea ar trebui să fie ultimul, uh, ultima soluție. Există un sistem foarte eficient, însă, de exemplu, în cazul Solvit, um, sol soluționăm cu acest mecanism lucruri foarte serioase, foarte importante și statele membre reacționează foarte bine. Aș mai semnala un lucru, nu știu dacă e locul potrivit acesta, dar în ce privește uh, directiva privind bunurile la nivelul aplicării, există un sistem potrivit căruia Comisia și statele membre și toate părțile interesate văd proiectele de regulament și serviciile nu au aceste procedură care există în cazul bunurilor. Este regretabil pentru că atunci când uh, se ajunge la legislația finală, în parlamentele naționale acestea le adoptă și nu știu exact care, ce, ce, care sunt problemele și apoi e foarte greu de schimba ceva. Deci atunci când este vorba de punerea în aplicare la nivel practic, vrem să se, schimbă, să se schimbe procedura de notificare în cadrul directivei privind serviciile, nu vrem să redeschidem această directivă, ci vrem ca proiectul de legislație pe viitor să fie văzut. Asta nu se întâmplă la servicii așa cum se întâmplă la bunuri și e regretabil. Deci acesta ar fi un apel din partea mea și, în fine, s-a vorbit pe larg despre consumatori și lucrători și să sperăm că piața unică va fi privită ca o plus valoare. S-a vorbit și de geoblocaj. Și în ce privește pașaportul privind serviciile. Va trebui să analizăm mediul de reglementare în acest caz, dar nu va trebui să facem acest lucru în cazul uh, directivei privind atașarea lucrătorilor. Domnul Juncker acordă o atenție deosebită acestui element. Pașaportul acesta însă nu este un instrument pentru punerea în aplicare decret privind detașarea lucrătorilor. Pentru că vrem ca piața unică să poată fi mai ușor acceptată de către oameni, vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am depășit un pic timpul de vorbire. Thank you. Um... Vă mulțumim. Înainte de a da cuvântul domnului Stroban din partea președinției olandeze, vreau să spun câte ceva despre ce ziceați despre importanța punctelor de contact. Uh, ghișilor unice și cât de important e ca oamenii să poată să obțină informații clare în ceea ce privește drepturile și obligațiile pe care le au în comerțul transfrontalier. Și exact de aceea există astfel de puncte de contact. În această comisie ne-a îngrijorat faptul că am primit un raport din comisia dumneavoastră înainte de Crăciun unde ați încercat să vedeți care e calitatea acestor puncte unice de contact în statele membre. Am întrebat președinția olandeză dacă iau în considerare faptul că v-ar putea invita să dați aceeași prezentare membrilor Consiliului European, miniștrilor responsabili, astfel încât aceștia să vadă dacă ar putea să îmbunătățească informațiile care sunt oferite aface- mediului de afaceri și consumatorilor. Deci, încă înainte de a începe prezentarea astăzi, vă întreb acest lucru. Vă gândiți să faceți și dumneavoastră o comparație calitativă în ceea ce privește aceste puncte unice de informație și să vă asigurați că într-adevăr acestea funcționează și să arătați asta la Consiliu. Vă mulțumesc frumos, domnule Ștroban, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Permiteți-mi, în primul rând, să vă răspund la întrebare. Calitatea punctelor ghișelor unice, într-adevăr, va avea o importanță deosebită și pentru noi și vom vedea cum putem să abordăm în termeni mai concreți. Așa cum uh, știți, în ceea ce privește piața internă, acest subiect este unul foarte apropiat de țările de jos. Din acest motiv, aș dori să spun din partea președinției olandeze că apreciem foarte mult faptul că ne-ați invitat astăzi să participăm la această audiere în ceea ce privește barierele netarifare pe piața internă. Cu siguranță nu vă surprinde faptul că piața unică va fi un subiect cheie pe care dorim să-l abordăm pe timpul președinției noastre și sperăm că vom reuși să înregistrăm progrese în următoarele șase luni în care ne vom afla la muncă în Consiliu. Acum că avem președinția într-o perioadă, ca să-i spunem, interimară, există o cantitate limitată de legislație în fața noastră, totuși vrem să profităm la maxim de această perioadă, astfel încât să aducem un efect pozitiv asupra întregului proces și dorim să oferim un, o ghidare în ceea ce privește calea de urmat și în ceea ce privește piața unică și pachetul legislativ legat de acesta. Unul din felurile prin care încercăm să facem acest lucru este să încercăm să adoptăm con- concluziile Consiliului pentru strategia pe piața internă în Consiliul din 29 februarie de competitivitate care, competitivitate care va avea loc aici la Bruxelles. Concluziile se vor baza pe cele făcute de președinția lituaniană și letonă, eh, care în 2014-2015 au adoptat niște concluzii foarte bune în ceea ce privește politica pe piața internă și de asemenea și pe cele făcute de președinția luxemburgheză, unde în Consiliul de Competitivitate s-a discutat foarte bine despre această strategie propusă privind piața internă. Să nu uităm că în decembrie anul trecut Consiliul, Consiliul Europei a adoptat și el concluzie în care a cerut uh, implementarea acestei strategii. Din această perspectivă, e foarte interesant să mă aflu astăzi aici, să ascult care sunt părerile experților și părților implicate și, și părerile membrilor comisiei dumneavoastră. Mi-am uh, notat aceste păreri și voi ține cont de ele și în munca din continuare. Aștept să colaborăm și să colaborăm cu Parlamentul și Comisia dumneavoastră în ceea ce privește piața unică, mai ales în ceea ce privește rapoartele care se află acum în efectuare, raportul domnului Dalton, dar și al doamnei Comi. După cum știți, ministrul nostru pentru afaceri economice va veni în comisia dumneavoastră la data de 25 acestei luni și vă va face o prezentare mai detaliată a priorităților pe care le are președinția olandeză în ceea ce privește domeniile vizate de dumneavoastră și va răspunde la întrebările membrilor. Acesta e foarte mulțumit de posibilitatea că a putut să vorbească deja cu o parte dintre membrii Comisiei dumneavoastră la Strasburg, așa că așteaptă cu nerăbdare această reîntâlnire în care vă va da mai multe detalii. Și sper că îmi permiteți să mă opresc aici, acestea fiind spuse. V-am dat niște comentarii generale, astfel încât discuția detaliată să rămână pentru întâlnirea dumneavoastră cu ministrul în 25 ianuarie. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Mă întreb dacă cineva dintre membrii vrea să facă niște comentarii de încheiere, Andreas Schwab. Da, Vicky, aș nu voi vorbi foarte pe lung, dar mai avem câteva minute. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Dan, secretariatului comisiei, că a invitat toți acești uh, vorbitori interesanți. Cred că e un avantaj enorm pentru noi că astăzi am avut timp să ascultăm toate aceste intervenții. Însă trebuie să recunosc că mă simt puțin frustrat, mai ales în ceea ce privește doamna din Danemarca. Ne-am întâlnit, cred că și acum șapte ani și cred că vorbeam cam aceleași chestiuni, nimic nu s-a schimbat. Și ceea ce facem noi aici zi de zi face ca să uităm câteodată anumite chestiuni, e păcat, dar uitați-vă în acest punct ne aflăm. Așa că poate putem lua inițiativă și să lucrăm mai departe. Și apoi aș spune că ne așteptăm ca propunerea să facă o directivă în ceea ce privește notificările și în ceea ce privește domeniul serviciilor. Cred că e ceva nou, dar e și ceva ce, la ce ne așteptăm deja. Din păcate, nu vor fi rezolvate problemele. Va fi îmbunătățită situația pe ansamblu și cum s-a întâmplat și pe piața bunurilor, dar acolo și notificările legate de uh, tot ce ține de sănătate nu au dus până la urmă la rezolvarea tuturor problemelor. Însă Putem face câte ceva încet și ușor, dar ce putem face este să-i cerem Comisiei să acționeze în alte domenii, în alte feluri decât acum. Poate prin decizii, ce ar putea să facă Comisia, sau prin alte mijloace, astfel cazuri ca cel prezentat de doamna din Polonia, în care vedem cum Comisia Europeană a închis dosarul în ceea ce privește transportul salariul minim, Majoritatea afacerilor deja își încheiau oricum afacerile pentru că aveau deja mult prea multe greutăți într-o perioadă în care comisia încă evalua acest caz, deci piața se distrugea deja. Însă ne duce și la următoarea întrebare, cum putem noi pe viitor să limităm astfel de efecte? Cred că, într-un fel, dacă ne gândim la exemplul german cu salariul minim în domeniul transportului, atunci, la nivel național, vedem că e o necesitate pentru mijloacele sociale și politicile sociale au întâietate, dar dacă e să ne uităm din perspectiva pieței interne, observăm aici contradicții și atunci politicile sociale trebuie să fie abordate altundeva sau într-o altă manieră. Problema, în final, pentru mine e din nou o cerere pentru o armonizare mai bună. Într-un domeniu unde facem ceva, trebuie să facem complet și nu să lăsăm restul la, la îndemâna statelor membre. Nu să începem cu o acțiune undeva și până la urmă să intre în contradicție cu acțiunile luate de statele membre. Pentru că așa ceva e periculos, pentru că cei care au de-a face cu aceste um, legislații nu știu ce să facă cu ele și e dificil pentru fiecare dintre noi. Încă o dată le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Mulțumim, Dan. Vrei să ne mai spui ceva? Da, aș dori să le mulțumesc experților că au venit astăzi și ne-au vorbit. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă și cred că e bine că discutăm asemenea aspecte, pentru că vorbind despre ele, aducem la lumină anumite îngrijorări. Și cum spuneam și înainte, există uh, bariere proporționate și ele devin netarifare, dar identificându-le, discutându-le, putem merge mai departe. Foarte pe scurt, pentru reprezentantul Consiliului, mulțumesc pentru retorica minunată, dar statele membre într-adevăr se ridică la nivelul așteptărilor. Cred că e important să punem presiune asupra statelor membre să facă ceea ce se angajează că vor face. Nu putem face nimic pe piața internă fără statele membre. Atât. Mulțumesc tuturor pentru că ați venit astăzi aici. Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult și ultimilor vorbitori. Consiliul dorește, vreau să-i mai transmit ceva Consiliului, vă rog să nu vă faceți un obicei din faptul că miniștrii discută despre piața internă la 29 februarie în fiecare an, pentru că avem nevoie să discutăm mai mult decât atât. Mulțumesc! Și acum ultimul punct. Dan ar trebui să-și prezinte proiectul de raport. Așa că vom trece acum la acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, Vicky. Cred că am discutat îndelung, așa că voi vorbi pe scurt. Uh, Cred că punctul principal pe care vreau să-l ating aici e că scopul acestui raport e diferit față de la raportul Laurei Comi în mod specific diferit și lucrez îndeaproape cu Lara astfel încât să nu ne suprapunem pe domenii. Dacă sunt chestiuni care se suprapun, atunci unul se va ocupa de fiecare dintre ele. Este vorba în acest raport despre cum um, abordăm în Uniunea Europeană ce poate fi descris într-un alt context ca o dispută comercială. Să vedem cum ne raportăm la notificări, puneri în aplicare, proceduri de încălcare astfel și și ac- acțiuni de monitorizare în ceea ce privește uh, aceste bariere netarifare. Una din concluziile mele principale are de-a face cu ce am auzit și înainte, și anume să existe această strategie pentru piața unică, e nevoie aici de lider și politic, apoi piața unică trebuie să fie înțeleasă ca nu fiind ceva extra, ci ceva ce își aduce aportul la crearea de noi locuri de muncă și ceva bazat pe principii. Apoi, Trebuie să avem grijă pentru că dacă investițiile sunt pierdute, nu există nici beneficii pentru consumatori. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu raportorii din umbră pe acest dosar. Văd că nu prea sunt astăzi aici în sală, așa că probabil sunt liber să fac orice vreau. Nu, voi lucra îndeaproape cu ei și și cu doamna Comi asupra raportului ei și apoi și pe termen lung să vedem cum mergem mai departe cu strategia pe piața unică și angajamentele față de piața unică pe viitor. Eva Parnova Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou îl înlocuiesc pe domnul Rozati. Din partea dumnealui aș dori să salut raportul lui Dan Dalton. Raportul din umbră crede că e o bază bună pentru discuții în ceea ce privește bariere și obstacolele care au mai rămas pe, în fața pieței unice. Și apoi, în general, din partea PP-ului putem spune că suntem de acord cu evaluările și concluziile raportului. Câteva lucruri generale. Uh, Raportorul din umbră consideră că raportorul are dreptate când spune că, deși au, sau au fost înlăturare barierele tarifare formale, libertatea de mișcare a bunurilor în, pe piața europeană e întâmpină încă dificultăți, de exemplu diferențe de standarde, diferențe cerințe administrative la diferite niveluri și astfel se ajunge la costuri tranzacționale adiționale și acestea trebuie să fie suportate de companiile europene în comerțul intracomunitar. Apoi, o parte din, dintre aceste costuri devin, revin, re, reies din diferențele care există în sistemele de taxare din diferitele state. Uh, Cum am auzit și de la vorbitorii dinainte, de pe timpul audierii, faptul că există bariere netarifare afectează negativ uh, IMM-urile care se confruntă cu o povară nejustificată și astfel se reduce comerțul intra Uniunea Europeană, din interiorul Uniunii Europene. De aceea noi credem că ar trebui să fie eliminate toate aceste bariere netarifare nejustificate. Apoi domnul Rozati sprijină în general propunerile făcute de raportor în ceea ce privește măsuri specifice care să reducă și să elimine aceste bariere netarifare nejustificate. Trei puncte pe care ar dori să le sublinieze. Unul, creșterea și consolidarea și punerea în aplicare a legislației europene o, la nivel național, apoi să se renunțe la legislația redundantă în Uniunea Europeană și apoi să se ceară statelor membre să nu mai vină cu legislație suplimentară. Apoi, pe piața bunurilor, ce barierele netarifare cele mai rele sunt diferitele regulamente pentru conformitate și cele legate de standarde. Domnul Rosati subliniază cât de important e principiul recunoașterii reciproce în comerțul cu bunuri în Uniunea Europeană, în domeniile în care nu au fost armonizate la nivel european și de aceea cerem Comisiei și statelor membre să pună în aplicare principiul de recunoaștere reciprocă într-un uh, mod uh, general. În ceea ce privește piața serviciilor, există diferite posibilități care există astfel încât să fie eliminate obstacolele existente care afectează negativ comerțul între statele membre. Probabil cea mai uh, urtă barieră netarifară are de-a face cu restricțiile care există în serviciile profesionale. Există diferite standarde sociale pentru furnizorii străini și apoi și în ceea ce privește accesul la, la licitații publice. Apoi există o segmentare în, serviciile, în piața de servicii pe piața europeană, astfel încât este afectată competitivitatea internațională a companiilor europene. Pentru a încheia, raportorul nostru din, din umbră este de acord cu raportorul că e nevoie de o revizuire a barierelor netarifare. Aceasta trebuie să includă și efectul, neg efectul negativ asupra creșterii și ocupării în Europa și să fie prezentate aceste rezultate în Parlamentul European. Cum se spunea și înainte și am menționat, acest proiectul privind piața unică trebuie să fie definitivat. De aceea cerem Comisiei ca în mod foarte rapid să îmbunătățească sistemul de punere în aplicare a, leg a legislației relevante în statele membre, astfel încât să se asigure că companiile și consumatorii pot să beneficieze de comerț de bunuri și servicii nerestricționat. Cred că acestea sunt comentariile pe care a vrut să le împărtășească cu noi astăzi domnul Rozati. Sunt convinsă că și colegii noștri, eu și raportorii din umbră, ne vom aduce aportul pe parcursul procesului, vom depune amendamente și vom ține legătura cu dumneavoastră. Mulțumim, Sergio Gutierrez, pentru socialiști. Sí, gracias. Eh, Mulțumesc, doamne președinte. Înlocuiesc în această, înlocuiesc în această dezbatere pe colega mea, Cristal, care Uh, nu este prezentă datorită muncii sale. Uh, își cere scuze domnului raportor pentru absența sa. Cu toate că împărtășim o mare parte din munca efectuată și pentru care îi mulțumim, este adevărat că împărtășim opinia că funcționarea pieței interne trebuie să fie una mai bună și că trebuie să evaluăm în mod constant uh, procesul către piața unică. Acum 50 de ani am reușit să uh, înlocuim aceste bariere tarifare, însă există în continuare anumite bariere netarifare care împiedică funcționarea corectă a pieței interne. Uh, și este adevărat că aceste bariere nejustificate trebuie să fie și ele eliminate. Din acest motiv, noi dorim să facem o serie de sugestii, pentru că împărtășim în fond obiectivul acestui raport. În primul rând, atât raportorul cât și comisia uh, menționează recunoașterea reciprocă în îmbunătățirea funcționării pieței interne. Noi considerăm la grupul socialist că Uh, nu se uh, tratează suficient această recunoaștere reciprocă. Aceasta trebuie să fie consolidată. Uniunea Europeană are instrumente mai puternice decât cooperarea între state care este recunoaștere reciprocă pentru a avea uh, și, și noi considerăm în consecință că armonizarea este instrumentul cel mai oportun în acest sens. Credem că raportorul are dreptate în ceea ce privește mărcile naționale și sistemul de uh, mărci care pot să ducă la costuri inutile pentru întreprinderi. Recunoaștem că uh, reducerea acestor bariere non-tarifare, netarifare, uh, este una care ține de anumite chestiuni. În primul rând, să se lucreze uh, la aplicarea acestor prevederi în mod uniform și Comisia a avut succes în aplicarea directivelor pentru aplicarea deciziilor, însă am dorit ca aceste directive să fie mai bine aplicate în viitor. Sunt anumite aspecte pe care nu le înțelegem din partea grupului nostru al socialiștilor și în legătură cu care avem nevoie de explicații mai aprofundate. De exemplu, la ce se referă raportorul în paragraful 30, acolo când se referă, atunci când se referă la armonizarea mărfurilor, trim, trimiterilor în interiorul Uniunii Europene. Nu trebuie să ne substituim preocupării în legătură cu drepturile lucrătorilor Trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană se compune din multe tradiții și multe um, practici care sunt și justificate. Unele dintre ele care sunt menite să protejeze consumatorii. În al patrulea rând, uh, raportul nu trebuie să fie folosit ca un argument pentru dereglementare. Există o tendință actuală din partea instituțiilor europene care să confunde dereglementarea cu o mai bună uh, funcționarea instituțiilor și cu reducerea birocrației uh, ca un impuls către creșterea economică. Trebuie să știm să delimităm ceea ce este dereglementarea și uh, ceea ce ține de bunătățirea lucrărilor funcționării pieței unice. Și în uh, alineatul 26, raportorul propune o revizuire a legislației în domeniul calificărilor profesionale, însă în același timp nu știm dacă este vorba de o revizuire a legislației sau dacă cere o recomandare pentru asigurarea unei mai bune aplicări. Nu Cred că trebuie să recurgem la o nouă legislație după directiva deja existentă în ceea ce privește calificările profesionale. Cred că trebuie să, credem că trebuie să fie folosită mai bine directiva deja existentă. O cooperare mai bună între statele membre pentru a avea o adevărată piață unică și raportorul și grupul socialist sperăm că vom avea o bună cooperare pentru a avea cel mai bun raport posibil cu un consens cât mai larg. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Știu că este joi târziu și trebuie să vă întoarceți în circumscripții. Daniel, mai ai comentarii? Eh, da, mulțumesc pentru aceste observații. Sunt eh, de acord cu multe din cele spuse cât, de către ambii vorbitori pentru a mă referi la câteva dintre preocupările sau îngrijorările grupului socialiștilor pe care le-am auzit și mai devreme la audiere. Nu am intenția deloc să eh, revizuiesc protecția lucrătorilor sau drepturile lucrătorilor am spus-o foarte clar de la început că barierele netarifare sunt uh, neproporționate, non-discriminatorii și drepturile lucrătorilor în statele membre și legislația muncii în statele membre nu reprezintă bariere netarifare, deci nu sunt aspecte la care mă refer aici. Și am înțeles ceea ce ați spus în ceea ce privește profunzime. Raportul la început era mai lung, dar din, a trebuit să scot anumite precizări. Probabil va trebui să le reintroduc prin amendamente. Scopul meu atunci când vorbim despre dereglementare, nu vorbim de atât de mult despre, nu vorbesc atât de mult de, de reglementare, ci de acele reguli care au scopul de a uh, Uh, păstra bunurile din alte state membre în afara unui alt stat. Acesta este scopul. Sper că acest lucru rezolvă câteva dintre preocupările socialiștilor și sper că vom avea o soluție pe care să o susțină toată lumea în final și aștept uh, conlucrarea cu dumneavoastră în următoarele săptămâni. Foarte bine, încheiem uh, reuniunea de astăzi și ne vedem toată lumea săptămâna viitoare la Strasburg.